Uh, bonjour, chers collègues. Bună ziua, dragi colegi. O să începem uh, reuniunea din această după-amiază. Avem o audiere publică în comun a comisiilor CRIM și LIBE. Subiectul este adaptarea structurilor instituțiilor europene în lupta împotriva criminalității organizate, corupția și spălarea de capitaluri. În cadrul discuțiilor vom începe această audiere cu un prim, uh, cu o primă temă, consolidarea uh, temeiului juridic uh, din cadrul dreptului european penal și cooperare judiciară. Primul nostru orator este doamna comisar Redi, care îi urez bun venit. Vă propun să ne organizăm în felul următor. Colegul meu, Lopez Aguilar, va sosi peste câteva clipe. Deci, întâi, doamna Reding va avea ocazia să vorbească timp de jumătate de oră, apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri, acordând prioritate raportorilor și coordonatorilor grupurilor politice de la cele două comisii dar fiecare dintre intervenienți nu poate să vorbească mai mult de două minute. Apoi doamna comisar va putea să răspundă. Dumnea ei nu are decât o oră la dispoziție pentru prezentare și pentru răspunsuri și dacă va fi timp, uh, vom avea ocazia să dăm uh, uh, din nou cuvântul și celorlalți deputați care s-au înscris la cuvânt. Și apoi vom continua cu cel de-al doilea cluster. Doamnă comisar, aveți cuvântul. La prezident, honorable members. Vă mulțumesc, doamnă președinte, estimați membri. Cu toții știți, deoarece lucrați deja în acest domeniu, se configurează un nou peisaj uh, juridic în Europa și criminalitatea organizată s-a diversificat a evoluat în ce privește grupările, metodele sale și mai ales din punct de vedere al impactului asupra societății. Amen, evaluările cele mai recente ale Europolului au arătat că or, grupurile organizate criminale sunt foarte flexibile și foarte mobile, active în multe uh, sectoare de activitate și în multe jurisdicții. Întotdeauna ne-a păsat de criminalitate, de, corupție și de spălarea de bani. Însă, pentru ca combaterea acestor fenomene să fie eficientă, avem nevoie de o abordare cu mai multe fațete. Dreptul penal are un rol important de jucat ar trebui să ne protejeze drepturile, uh, valorile comune, bunurile comune și ar trebui să se asigure de faptul că infracțiunile penale foarte grave care încalcă aceste valori, valori sunt anchetate și condamnate nu numai în cadrul uh, unui stat membru uh, sau în baza dreptului penal dintr-un anumit stat membru, ci și în baza dreptului penal european. Dacă ne ocupăm de aceste infracțiuni cu o dimensiune transfrontalieră, uh, nu vom face decât să respectăm prevederile tratatului de la Lisabona. Uh, sute de milioane de euro ajung în buzunarele greșite din cauza activităților criminale și din cauza fraudei față de interesele financiare ale Uniunii Europene. Această fraudă este din ce în ce mai sofisticată actori multipli, jurisdicții și tranzacții multiple sunt uh, uh, la mijloc. Și nu numai Uniunea Europeană însă și este victima fraudei, ci și multe companii și mulți cetățeni europeni sunt afectați în, întâi de toate. Iată motivul pentru care avem nevoie de acțiune și Comisia deja a luat măsuri. Dați-mi voi să încep prin a discuta despre directiva antifraudă am, vem o abordare integrată pentru a lupta împotriva fraudei la nivel european. Pe de o parte vrem să consolidăm cadrul juridic și pe de altă parte dorim să mărim încrederea, încrederea cetățenilor în uh, faptul că banii contribuabililor sunt protejați de corupție și de utilizarea abuzivă. Știți însă că persistă o problemă. Mai mult de 90% din bugetul european este gestionat de către autoritățile naționale. Și dacă frauda are loc la nivel național, acolo unde protecția intereselor europene ține de competența statelor membre, atunci ne lovim de o fragmentare a competențelor și noi trebuie să depășim acest obstacol al fragmentării, astfel încât banii europeni, atunci când ei sunt investiți în statele membre, să fie protejați într-o egală măsură de activitățile criminale și de fraudă. Eu însă am scris acest slogan, zero toleranță, pe uh, uh fanionul meu. De asemenea, am prezentat directiva pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în 2012 și am putut face acest lucru în temeiul Tratatului de la Lisabona, unde acum avem un temei juridic pentru dreptul penal european pentru a combate acele activități ilegale care contravin intereselor financiare ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă puteri de codecizie pentru Parlament, puteri de pline. Și este foarte important ca Parlamentul să înceapă să lucreze asupra conținutului acestui dosar pentru ca să putem să folosim întregul potențial al tratatului, pentru că a trecut uh, o perioadă lungă, mai mult de șase luni, de când această propunere va parvenit. Ar fi bine dacă Parlamentul ar putea să evolueze și să înceapă să analizeze această propunere. Cum spuneam, tratatul ne conferă acum un temei juridic pentru a adopta măsuri Uh, de natură uh, administrativă și penală și, drept consecință, ne permite să avem o protecție uniformă care să se aplice la fel în toate statele membre. Ce figurează în această propunere? În primul rând, am introdus o definiție comună, definiții comune, mai bine zis, a infracțiunilor împotriva uh, bugetului european, ceea ce înseamnă că va exista o protecție uniformă uh, în temeiul dreptului penal a intereselor financiare. Vă dau un exemplu. Uh, proasta folosire a, a uh, reglementărilor achizițiilor publice. Ei bine, acest tip de act este văzut, este calificat de fraudă în anumite state membre, dar în altele nu. Datorită prevederilor acestei directive, nu va mai exista această situație unde lacunele sunt folosite de uh, criminali. Criminalii știu foarte bine legea și aleg locurile în care sunt sigur că nu o să fie uh, um, frânați în dorința lor de a comite infracțiuni atunci când își aleg uh, jurisdicția. Apoi, în ce privește sancțiunile, în anumite state membre există sancțiuni minime, în altele nu. Prin urmare, se ajunge la acest efect de arbitraj, unde uh, organizațiile criminale găsesc uh, adevărate paradise, unde știu că pot să-și desfășoare liniștiți activitățile. Eu propun o sancțiune minimă de șase luni uh, de închisoare cu executare pentru infracțiunile grave, atunci când s-a constatat uh, o daună pentru bugetul european și această sancțiune minimă sperăm să fie o, o suficient de descurajantă pentru acest tip de um, infracțiuni comise de um, um, funcționari publici. De asemenea, ce privește da, uh, durata prescrierii și pe aceasta dorim să o modificăm. Perioada după care nu mai poți să uh, condamni o infracțiune ar trebui să fie modificată, pentru că foarte mulți criminali se folosesc de acest termen de prescriere um, astfel încât să fie sigur că nu vor fi uh, condamnați. Deci, această directivă antifraudă este un prim pas important pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene. Proiectul de directivă este discutat la Consiliu de vara trecută și lansez un apel către Parlamentul European pentru ca și acesta să înceapă să uh, analizeze textul și uh, uh, rog cu tărie această comisie să desemneze un raportor pentru ca munca să poată începe. Vă spun un lucru, criminalii nu au niciun fel de respect pentru uh, instituții sau luptele intestine din cadrul instituțiilor europene. Pentru, pentru ca dimensiunile instituționale uh, să devină o garanție pentru coerența politică în Uniunea Europeană, avem nevoie să facem mai mulți pași. Atunci când am fost audiată, am anunțat ceva și acel ceva se va concretiza în următoarele luni. Va fi vorba despre biroul procurorului european. Cifrele În ce privește ă, infracțiunile împotriva bugetului european, variază foarte mult de la un stat membru la altul, de la 19% la 90%. Încă o dată, constatați că avem ă, putem compara această situație cu un Schweizer. Ă, de aceea e ușor să se comită în continuare asemenea infracțiune împotriva bugetului european, al bugetului nostru comun. Entitățile europene precum Europol și Eurojust pot să ofere asistență, pot să coordoneze anchetele transfrontaliere, însă nu pot nici să lanseze o anchetă, nici să o desfășoare ei în direct. Această situație trebuie să se schimbe. Și e ușor, trebuie doar să folosim tratatul de la Lisabona, mai ales articolul 86, care vorbește despre crearea unui birou uh, al procurorului european care să fie responsabil de um, uh, punerea sub urmărire, de anchetare și de condamnarea acelor infracțiuni predefinite care uh, au prejudiciat intereselor financiare ale Uniunii Europene. Așa cum v-am spus înainte de vară, această propunere de text va uh, fi transmisă Parlamentului European și noi ne vom concentra pe protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene care vor fi principalele trăsături ale biroului procurorului european. Tratatul, tratatul stipulează că acest birou trebuie să facă parte integrantă din Eurojust. Este foarte important să existe relații uh, stabile între biroul procurorului european și Eurojust. Ar trebui ca Eurojustul să fie o bună interfață. Noi ne-am gândit la un sistem în același timp integrat și descentralizat. Ce înseamnă că va fi integrat? Va fi un birou european, dar descentralizat, deoarece acest birou al procurorului european uh, va fi uh, reprezentat în toate statele membre. Și Astfel va, vor putea să fie coordonate uh, um, anchetele uh, pentru infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, pentru că Biroul Procurorului European va colabora cu autoritățile naționale competente în acest domeniu, pentru că dorim să evităm suprapunerile, uh, uh dubla muncă. Biroul Procurorului European va avea puteri autonome de punere sub urmărire și de uh, um, anchetare. De aceea va trebui să existe garanții solide de independență, independență față de instituțiile europene, dar și față de autoritățile naționale. Această independență va fi condiția sine qua non pentru a garanta uh, credibilitatea și uh, uh, fiabilitatea biroului procurorului european și Consiliul și Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt de spus despre evoluția per ansamblu a acestui birou al procurorului european. Acest birou trebuie să fie autonom, dar toate anchetele sale vor fi supuse unui control judiciar strict. În plus, acest birou va trebui să aibă o structură Uh, reduse la maxim, dar care să fie eficiente Ne dorim să facem economii pe scară largă, să folosim cât mai bine cu putință resursele pe care le avem la dispoziție. Vrem să combatem frauda cu un cost minim. Vor exista modificări în ciclul de, uh, uh, pe care îl presupune anchetarea și condamnarea unei infracțiuni. Pentru că până acum acest ciclu care începea de la uh, um, punerea sub urmărire până la găsirea vinovatului, judecarea sa, condamnarea sa, suferea de uh, lacune. Legat de acesta, și v-am citat exact articolul din tratat, e bine, legat de acesta, este cooperarea dintre Eurojust și Biroul Procurorului European. De aceea a, va exista și o propunere de reformare a Eurojust. Este cea de-a treia piată de temelie din această abordare integrată a noastră, pentru că în momentul în care reformăm Eurojust, creăm atât legături instituționale cât și de ordin practic între aceasta din urmă și biroul procurorului european. Eurojust a evoluat foarte mult în ultimii ani. Ce a început în anii 2000 ca o masă rotundă informală a procurorilor, s-a transformat într-o entitate care joacă un rol uh, important în cooperarea în domeniul uh, uh judiciar. Ar fi foarte greu să concepem biroul procurorului european fără Eurojust. În ultimii ani, Eurojust a jucat un rol important în coordonarea um, anchetelor infracțiunilor penale foarte grave, inclusiv uh, criminalitatea organizată și spălarea banilor. Vă dau o cifră. În 2011, Colegiul Eurojust a avut 204 întâlniri de coordonare și a uh, pus la punct 33 de echipe de anchetă comune însă să nu uităm faptul că există uh, loc de mai bine. Cred că a venit momentul să pregătim Eurojust pentru o nouă perioadă din viața sa, să o modernizăm, să modernizăm cadrul juridic și să uh, recadrăm funcționarea sa pentru că este și aceasta una dintre cerințele tratatului. Știți că Eurojust a fost creat uh, ca un al treilea pilon încă înainte ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare și noi trebuie să uh, așezăm această instituție pe o bază mai transparentă și să uh, ne gândim și la rolul clar pe care Parlamentul European trebuie să și-l asume în evaluarea Eurojust. Deci ă, va trebui să avem în vedere în noile propuneri pe care le facem acest deziderat. Eurojust trebuie să devină mai eficient, trebuie să reducă încărcătura administrativă în activitatea angajaților pentru ca ei să poată să se concentreze pe principalele lor sarcini, care înseamnă combaterea criminalității Va trebui să dezvoltăm un mecanism care să distingă mai bine între funcțiile administrative și cele specifice ale colegiului este eh, nevoie de o simplificare a sarcinilor pe plan eh, național. Deci, eh, definiții mai clare, simplificare a sistemului juridic, o reglementare care să fie uniformă, aplicabilă în toate statele membre pentru că în felul acesta se va putea face mai bine față provocărilor zilelor noastre. Este nevoie de o abordare integrată pentru a combate frauda pe plan european. Și cum știți acest lucru, asta încerc să fac în calitatea mea de comisar pe justiție ă, încerc în acest sens să fac propunerile mele și sunt cele pe care vi le-am prezentat. Sunt convinsă că acest pachet de propuneri uh, va uh, stimula lupta de uh, combatere a fraudei și a criminalității organizate. Mulțumesc, doamnă comisar. Intervenții din partea colegilor? Am urmărit această prezentare din perspectiva de a uni eforturile pe care Europol și Eurojust le-a făcut pentru a configura viitoarea dezvoltare a cooperării uh, pe plan judiciar și privim cu interes la inițiativa de a înființa o poziție de procuror european care să îndeplinească obiectivele care sunt prevăzute în articolul 86 privind funcționarea justiției în Uniunea Europeană Există atât de multe provocări care depășesc capacitatea fiecărui stat membru în parte de a le face față. Deci, va trebui să colaborăm pentru transpunerea în practică a inițiativei elaborate de către Comisie și a directivei pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene ne confruntăm cu situații care încă uh, nu au ajuns la o clarificare. Sunt trei comisii implicate, juri, libe și uh, cont. Până acum s-a ajuns la un acord între juri și libe, ceea ce înseamnă deja un progres, dar uh, așteptăm și Comisia Cont uh, să ni se alăture. Am exprimat preocuparea pentru că dacă nu reușim să facem față acestei situații care este uh, amenințătoare uh, și nu ieșim din blocajul în care ne aflăm actual, probabil că nu vom reuși să ne atingem obiectivul uh, înainte de încheierea mandatului și ar fi un, masaj, un mesaj negativ. Eu cred că cetățenii așteaptă din partea Parlamentului European să uh, demonstreze rezultate în ce privește cooperarea judiciară. Deci, Parlamentul European trebuie să-și demonstreze angajamentul de colegiuitor uh, și să facă acel pas semnificativ înainte și cred că această directivă de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene este esențială și trebuie să se realizeze cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și eu, pentru că sunt raportor din partea Comisiei Libe pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, uh, Um, am arătat disponibilitatea de a colabora cu celelalte comisii pentru um, a elabora niște reguli și să demonstrăm că dorim să susținem inițiativa doamnei comisar pentru a atinge obiectivele pe care trebuie să le urmărim în comun. Mulțumesc, stimați colegi, mai avem uh, la dispoziție o jumătate de oră pentru întrebări și răspunsuri. Doamna Mathieu, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnă comisar, domnule președinte, este pentru mine o plăcere să vă avem în mijlocul nostru Credeți că Parlamentul face tot ce îi stă în putere în ce privește combaterea corupției. Sunt demersuri importante la nivel european. Uneori uh, sunt fenomene care implică și uh, state terțe și uh, de aceea, de altfel, a și luat naștere această comisie specială CRIM. Și de asemenea colaborăm cu Comisia LIBE și este unul din motivele pentru care dumneavoastră ați venit astăzi în mijlocul nostru. Deci noi uh, tratăm cu toată bunăvoința uh, proiectul dumneavoastră de directivă în ce privește combaterea spălării banilor și doresc să depășim uh, blocajul în care ne aflăm în clipa de față pentru și ne implicăm în aceste încercări de depășire a blocajului. În ce privește propunerile dumneavoastră privind procurorul european, bineînțeles că nu știu dacă uh, ne puteți propune și o dată fixă în ce privește această propunere, pentru că noi așteptăm din partea Comisiei această propunere. Cred că lucrurile deja trenează puțin. Uh, Bineînțeles că vom uh, întâmpina cu toată bunăvoința această propunere pentru că există fenomenul de corupție în interiorul Uniunii Europene uh, de uh, mai bine de un an de când a luat naștere această comisie CRIM. Am avut audieri cu Europol, experți care ne-au explicat care este amploarea acestui fenomen și Cunoaștem, deci, uh, care este uh, fenomenul corupției. Uh, care sunt acțiunile de tip mafiot în interiorul Uniunii Europene, dar și acțiunile mafiote din afară. Am avut și o audiere comună cu Comisia DEVE și în mod evident, în calitate de comisar european, dumneavoastră aveți un rol de jucat pentru a veni cu propuneri uh, care să combată acest fenomen. De asemenea, există rolul Consiliului. Noi așteptăm și alte propuneri mai minuțioase și, bineînțeles, directiva. Mulțumesc, doamnă Mathieu, domnul Nitin Don. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte clară, doamnă comisar, și îmi dă motive de speranță. Eu sper să avansăm. Dumneavoastră vorbeați despre faptul că lucrurile încep să se contureze mai bine. Să, totuși mă îngrijorează ce se va întâmpla. Vom avea tribunale penale naționale, um, închisori naționale, la nivel național se vor face arestările. Uh, Mă întreb dacă la un moment dat credeți că vom avea un drept penal european și eventual un FBI european. Vă mulțumim, domnule Newton Dan. Thank you very, <coughs> much, uh, Madam Domnul De Jong. Mulțumesc. Și eu îi mulțumesc, doamne comisar, pentru prezentarea făcută și trebuie să vă spun că aproximativ cu un an în urmă m-am ocupat de un raport al Parlamentului privind uh, abordarea europeană privind dreptul penal. Raport cu mai multe principii, printre care faptul că trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește dreptul penal și să ne bazăm pe uh, fapte, pe elemente transfrontaliere reale. Interesant ce a spus doamna comisar în legătură cu acele locuri sigure pentru uh, delinvenți, pentru infractori. Însă eu nu am văzut niciun fel de dovezi în legătură cu așa numitul crime shopping. Deci credeți că există acest fenomen? Aveți dovezi care arată că anumiți delinvenți într-adevăr uh, Uh, caută să săvârșească faptele în anumite țări unde sancțiunile sunt mai, uh, mai puțin severe? Există așa ceva, atunci poate că astfel statele membre care aveau rețineri în armonizarea dreptului penal își vor da seama cât de util e să facem asta. Însă vreau să știu într-adevăr dacă într-adevăr se întâmplă așa, dacă anumiți infractori se îndreaptă cu pregădere spre anumite țări, deoarece legea e mai blândă. De asemenea, în raport erau și mai multe chestiuni orizontale. Și voi menționa câteva relevante pentru propunerea dumneavoastră. De exemplu, pede- ă, pedepsele minime, sancțiunile minime. Da, puteți face așa ceva, însă nu pentru un singur fel de delict. E nevoie de niște discuții mai orizontale în Uniunea Europeană pentru vedea dacă într-adevăr niște pedepse minime ne-ar ajuta în Europeană și nu neapărat pentru un singur fel de delict, ci pentru o serie întreagă de infracțiuni și delicte în general. De asemenea, a fost interesant să vă aud vorbind despre statutul limitărilor. V-ați uh, referit la termenele de timp, la faptul că există prescripții în anumite cazuri. Asta nu e însă o chestiune orizontală. Eu cred că putem să facem acest lucru la un anumit delict sau infracțiune. Ar trebui să hotărâm la nivel european care ar fi statutul de limitări de prescrieri pentru toate infracțiunile și delictele majore. Și mai sunt și alte chestiuni care, sigur, uh, vor apărea în, acest, în raport, cum ar fi răspunderea penală a persoanelor juridice. E important pentru a combate anumite infracțiuni. Și acum, mai multe comisii îmi dau seama că există recunoaștere reciprocă a sancțiunilor penale, însă nu a celor administrative. Și asta creează probleme din ce ce mai mari legate de punerea în aplicare a legii. Vă mulțumesc, vă întrerup, nu prea avem mult timp. Aveți cuvântul? Um, la prima chestiune este, mi rallegro per la pro... Prima întrebare este următoarea. Sunt de acord cu propunerea pentru crearea unui birou uh, al procurorului european, dar vreau să știu dacă datele sunt sigure, deoarece acest subiect al creării unui procuror european este foarte important și de aceea doream să vă întreb dacă v-ați gândit să promovați uh, un fel de conferință generală la nivel european ca să se vorbească despre drept în Europa, drept cu demare. Pentru că cred că opinia publică ar trebui să fie mai conștientă de uh, faptul că corupția și criminalitatea au un impact uriaș uh, asupra societății, mai ales în această uh, perioadă de criză economică. Și atunci mă întreb dacă înainte de 2014 nu s-ar putea programa o asemenea conferință, cum spuneam, la nivel european, unde să se dezbate despre toate aceste subiecte. Ah, Mulțumim. Dragi colegi, dau cuvântul acum doamnei Veller, după care raportorul nostru, domnul Iacolino. A, domnul Diaz de Mera de asemenea va interveni și iar după aceea doamna comisar. Mulțumesc, doamna președinte. Am două întrebări scurte. Prima se leagă de spusele doamnei Mathieu. În toate audierile noastre din ultimul an, Am, ni s-a recomandat și de către invitații din Statele Unite, dar și OECD și din partea ONU să găsim uh, o posibilitate de a colabora mai intens pe plan comunitar inclusiv uh, sub forma unui sistem judiciar unitar, că va fi un procuror european sau o altă formă. Uh, pentru că dacă ne gândim la uh, criminalitatea economică, financiară, toată lumea înțelege că uh, mai ales în contextul unei crize economice, se intensifică acțiunile acelor forțe care doresc să înșele, să fraudeze. Și există chiar tendința pentru infractori să acționeze în acele state în care există anumite goluri juridice care le permit să își deruleze activitățile ilegale. Deci, eu cred că pentru noi, mai ales uh, în grupul meu politic, este foarte important să se găsească o rezoluție, o, o rezolvare încă în această perioadă legislativă. De aceea întreb, ați avut deja contacte cu reprezentanții statelor membre în cadrul Consiliului Ministrilor de Interne sau Ministrilor de Finanțe pentru a vedea exact care este poziția lor vis-a-vis -vis de această cooperare? Sigur, toate statele au semnat tratatul de la Lisabona. Nu știu câți din cei care l-au semnat l-au citit cu maximă atenție, dar eu cred că la nivelul Consiliului Jai sau al Ministrilor de Finanțe trebuie să fie existat deja discuții în acest sens. Mulțumesc, doamne Valer, domnul Diez de Mer. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă Reding. Salut această propunere legislativă în urma articolului 86 și așa cum ați spus și dumneavoastră, propunerea s-ar putea să fie gata la vară, deci peste trei luni. Îmi închipui că această propunere e foarte avansată și de aceea aș avea câteva întrebări. Până unde va ajunge articolul 86? pentru a-i combate pe cei care aduc atingeri intereselor financiare ale Uniunii Europene și dacă e posibil, pentru a evita orice suprapunere, aș vrea să știu care va fi rolul jucat de Olaf. Va juca același rol, va avea același sarcini sau ă, va depinde de procurorul european de independență acestea. Și după cum știți, în mod neoficial deja, în Parlamentul European am primit proiectul privind regulamentul Europol. Procurorul de la articolul 86 va depinde de acest lucru, de reforma Eurojust. Deci de aceea mă gândesc că în noul, în noul regulament Europol ar trebui să avem un copit, capitol în care să se vorbească despre competențele Europol în um, cadrul acestei noi configurații pe care ne aduce articolul 86. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Acum, domnul Iacolino, raportorul. Mulțumesc. Am ascultat cea a doua parte a intervenției. Doamne, comisar. 60 de țări sunt considerate ca fiind paradisuri fiscale. 3600 de organizații criminale din Europa care se ocupă de spălarea de bani există. Astea sunt datele recente. Cam 2% din, între 2 și 5% din PIB uh, manipulează aceste grupări. Foarte mult. Ca și un coleg anterior, aș vrea să mă refer la nevoia de a armoniza abordarea europeană în ceea ce privește combaterea crimei organizate. Există anumite structuri antimafia în unele state membre. Ar putea să existe așa ceva peste tot? Cum ne putem asigura că vor fi executate sentințele judecătorești? Și, de asemenea, ceea ce este Procuratura Europeană. Procurorul European. se vorbea și despre o nouă poziționare a Eurojust odată cu apariția procurator, procurorului european. Deci care va fi rolul Eurojust, cel al Olaf? Noi uh, credem că un procuror uh, european trebuie să acționeze rapid uh, atunci când colaborează cu autoritățile naționale. Avem nevoie de un procuror european care să dialogueze cu autoritățile naționale. Noi uh, sperăm ca propunerea la care v-ați referit să ajungă cât mai repede Parlamentul European pentru a începe lucrările. Mulțumesc, domnule Acolino. Doamnă Reding, dacă îmi permiteți, aș avea și eu o întrebare. În 2013 Comisia Europeană își va publica primul raport privind corupția în statele membre. Ați putea să ne spuneți uh, ceva mai mult în legătură cu acest raport, care vor fi indicatorii și indicii de corupție care vor fi utilizați. De altfel, se vorbește mult de corupție, de spălarea banilor, un fenomen mai des întâlnit în Europa Centrală și de Est. Ați spus de altfel, doamnă comisar, că în Bulgaria și în România situația era destul de gravă atunci când au aderat la Uniunea Europeană. Aveți alte informații în legătură cu situația acestor două țări? Mulțumesc! Thank you, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund pe scurt la toate întrebările importante care au fost adresate astăzi de către eurodeputați. Domnule președinte Lopez Aguilar, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Parlamentul ar trebui să-și soluționeze cât mai repede divergențele interne pentru a putea numi un raportor pentru propunerea de directivă legată de protecția prin dreptul penal. Protec, uh, propunere care deja datează din iulie 2012, deci a venit momentul ca Parlamentul să preia această propunere uh, după ce își va fi soluționat problemele interne. Doamnă Matio, dumneavoastră v-ați referit la directiva împotriva spălării banilor. E o lege pe care o propune colegul meu Michel Barnier, a propus-o domnul Michel Barnier, a ajuns la dumneavoastră, există un pachet, în primul rând o directivă privind prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului și reglementarea informării, informațiilor care soțesc transferurile de fonduri pentru a asigura trasabilitatea. Și așa îi răspund parțial și domnului Iacolino la întrebările făcute, puse. Propunerea la care mă refeream eu se referă la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Deci e vorba de bugetul nostru. Și ar fi foarte bine dacă Parlamentul ar putea să lucreze cât mai uh, repede pe marginea acestei propuneri. Mai mulți colegi m-au întrebat când vom avea propunerea privind procurorul european. Da, noi ne lucrăm, uh, ne ocupăm de acest dosar cu mare atenție. Dar știți că nu e ceva ușor. Aici trebuie să ne bazăm pe dreptul penal și pe puterile de anchetă pentru a crea o nouă instituție. Deci trebuie să ne gândim la toate detaliile și la toate elementele necesare pentru ca această propunere legislativă să fie cât mai acceptabilă și cât mai serioasă. Referitor la articolul 86 din tratat, care prevede înființarea procurorului european. În acest articol se stipulează că biroul procurorului european ar trebui să fie înființat pentru a combate pentru a combate delictele la adresa intereselor financiare comunitare. E o instituție cu o structură foarte interesantă. Bineînțeles, Parlamentul trebuie să-și dea avizul conform, după care Consiliul va trebui să ia o decizie prin unanimitate. Și dacă asta nu se va întâmpla, deci dacă nu vom avea unanimitate la Consiliu, atunci vom avea automat cooperare consolidată cu minim 9 state membre pentru înființarea acestei noi instituții. Deci nu va fi nevoie de o autorizație suplimentară. Deci vedeți că ne aflăm într-o situație foarte neobișnuită și specială, um, mod de a lua deciziile special și ca să mă refer la articolul 86, la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Da, e posibil să facem totul uh, în confortate cu acest articol, însă ce implică asta? Unanimitate la Consiliul European. Și vedeți ce greutăți există acum la Consiliu. Și de aceea, la vară, voi face o propunere în temeiul articolului 89 privind interesele financiare ale Uniunii Europene. Acum, sunt statele membre conștiente sau nu de problemele existente? Va vorbi de cașcavalul elvețian. Am comparat situația cu cea unui cașcaval elvețian cu găuri. Și tot la asta se referea și domnul de Young. Da, cum poți urmări delinvenții la nivel național dacă nu e nimic prevăzut în legislația națională? Deci de multe ori nu e vorba neapărat de reavoința autorităților de a proteja interesele bugetului european. De multe ori nici nu există posibilitatea prin legislația națională, prin dreptul național de a întreprinde astfel de acțiuni. Și de aceea trebuie să creăm un teren comun pentru ca procurorii naționali să poată acționa. În evaluare de impact a directivei antifraudă, care, bineînțeles, a fost propusă deoarece fără asta nu avem cum să facem o propunere juridică. Deci acolo există dovezi clare de situații în care lacunele privind definițiile greează foarte mult uh, sarcina autorităților naționale de a urmări astfel de în justiție astfel de delicte. Domnule Newton Down, dumneavoastră ați dat dovadă de ambiție și ați visat o Europa a viitorului. Eu nu sunt sigură că noi doi vom mai fi politicieni când uh, vom ajunge să trăim asta, însă noi doi va trebui să pregătim terenul pentru a uh, așterne calea acestui viitor. Trebuie să știți că doar după intrarea în vigoare a tratatului de la Sabona, comisarul, un comisar european poate exercita astfel de puteri. Înainte totul ținea de unanimitate, destina strict de statele membre. Iată că tratatul de la Lisabona ne-a dat mari puteri de a înainta, însă nu ne-a dat puteri absolute. Trebuie să procedăm treptat, însă copiii și nepoții noștri cu siguranță vor asista la înființarea unui FBI european. Domnule de Young, deja v-am uh, răspuns la o serie din întrebările pe care mi le-ați pus. Referitor la celelalte, vreau să vă spun că tocmai din motivul pe care l-am invocat în legătură cu întrebarea domnului Nitedan, trebuie să fim atenți uh, cât de departe mergem, deoarece e o chestiune delicată și doamna Matiu are dreptate când spune că multe state membre încă n-au citit tratatul sau cel puțin nu sunt conștiente care sunt consecințele intrării în vigoare a tratatului de Lisabona pentru toate aceste domenii. E ceva complet nou, însă avem posibilități le discutăm sau nu, da, cu siguranță că le discutăm la Consiliul de Ministri pentru Afaceri Interne și la Consiliul Ministrilor de Justiție. Mai ales la justiție se discută asta, deoarece majoritatea propunerilor mele sunt făcute acestui Consiliu de Ministri de Justiție. Și trebuie să vă spun că și chiar atunci când mă mențin în cadrul competențelor permise de tratat, există mare neînțelegere din partea statelor membre, chiar și uh, în ceea ce privește posibilitățile conferite de tratat, vă spun, însă încet, pas cu pas, progresăm și de aceea am nevoie, avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră al eurodeputaților, deoarece dumneavoastră, ca europarlamentari, nu țineți cont neapărat de tradiția juridică dintr-o țară X sau Z, ci încercați să vedeți care este tradiția juridică comună a continentului nostru cu 500 de milioane de locuitori. Deci tocmai asta încercăm să facem. Sancțiunile minime nu acum să fie doar pentru un singur fel de delict, ci pentru toate delictele. Deci asta, acesta e obiectivul nostru, către care țintim, însă pe care nu-l putem atinge deocamdată. Recunoașterea reciprocă. De când sunt comisar, am făcut tot posibilul pentru ca recunoașterea reciprocă să devină realitate. Aduceți-vă aminte de regulile de procedură stabilite pentru persoanele aflate în fața justiției. Am făcut asta pentru a încrește încrederea reciprocă, deoarece doar atunci când ai încredere reciprocă poți avea și o recunoaștere reciprocă. Și nu poți să decretezi încrederea reciprocă, deoarece trebuie respectată independența justiției. Nu ai cum să spui că întregul sistem judecătoresc uh, acum uh, se va încrede pe deplin în ce face uh, sistemul judecătoresc dintr-o altă țară. E ceva ce trebuie să uh, prindă rădăcini și să crească încet, încet. Sancțiunile penale și cele administrative. La sugestia raportului dumneavoastră, domnule De Young, am înființat un grup de experți de juriști penali pentru a analiza toate aceste chestiuni și pentru a avea o imagine mai clară a situației. Sunt foarte atentă de fiecare dată când fac o propunere juridică. Analizez lucrurile cu mare atenție înainte de a face asta. Deoarece deja avem mari dificultăți conceptuale și de înțelegere în statele membre. Situația e destul de delicată. Domnul Corona a întrebat când se va înființa biroul procurorului european. Ați vorbit și de conștientizarea publicului. Eu cred că ar fi <laughs> mai ușor să conștientizăm publicul larg decât politicienii. Uh, Poate că ne va ajuta mai degrabă opinia publică. Deci ar fi bine să avem campanii de sensibilizare a publicului pentru a obliga guvernele naționale să ajungă la o înțelegere. Sugestia dumneavoastră de a organiza o conferință e binevenită. Doamnă Vaile, aveți perfectă dreptate când vă referiți la sistemele continentale, precum cel american. Uneori acestor sistemele greu să înțeleagă nivelul nostru de fragmentare. Din motive de eficiență, ei ne cer să avem o cooperare mai puternică la nivel european, însă noi trebuie să avansăm în temeiul tratatelor europene și tocmai asta încercăm să facem atunci când integrăm și infracționalitatea economică. Propunerile domnului Barnier se îndreaptă în direcția cea bună. Acum, contactele cu statele membre, cred că deja v-am explicat cât de greu este uneori. Uh, O altă întrebare. Ce facem cu instituțiile existente? OLAF, Europol, Eurojust. V-am explicat că pentru crearea biroului procurorului european vom propune și o reformă a Eurojust pentru ca structura internă a acestei instituții să uh, devină mai clară și eficientă și pentru a permite Parlamentul European și, parlamente, și pentru a le permite Parlamentelor Naționale să facă o evaluare. Procurorul European va fi înființat pornind de la Eurojust, deci va trebui să elaborăm, să dezvoltăm aceste două elemente în paralel. Însă știți că Eurojustul nu are puteri de anchetă. Eurojust va fi diferit în această privință de uh, procurorul european. Însă Eurojustul poate uh, analiza toate felurile de delicte, nu doar cele incluse în tratatul nostru. Deci va fi nevoie de o colaborare foarte strânsă referitor la Olaf, vrem să vedem care pot fi legăturile între Olaf și procurorul european. Deocamdată e prea devreme să spunem, să știm cum va fi integrat Olaful și cum va colabora procurorul european cu uh, Europolul. Olaful se ocupă de anchete administrative, cealaltă instituție de anchete penale. Însă înțelegeți cât de sensibile sunt chestiunile ce trebuie soluționate înainte de a face o propunere. Domnul Iacolino s-a referit și el la spălarea de bani, la directiva privind spălarea de bani directivă prezentată de domnul Michel Barnier. Și referitor la Eurojust, cred că deja v-am răspuns. Doamna Iotova, dumneavoastră m-ați întrebat legătură cu raportul anticorupție. Colega mea, Cecilia Malmström, se ocupă de asta. Și dumneavoastră vă va informa. știți că problema corupției e pe agenda mecanismului de cooperare și verificare. Și acest mecanism știți că este în continuare activ atât pentru România și pentru Bulgaria, deoarece corupția este una din prioritățile noastre. Mulțumim, doamnă comisar, dragi colegi. Continuăm acum cu cel de-al doilea grup de discuții, reformele Europol și Urejus, ca elemente pentru o combatere mai eficace a crimei organizate și a criminalității transfrontaliere de natură financiară. Perspectivele pentru un FBI european. Domnul Iorg Monar va interveni directorul de studii la Colegiul European, Colegiul Europei, mă scuzați, în lui ne va vorbi despre dezvoltarea europorșilor just pentru a consolida lupta împotriva crimei organizate. De asemenea, îl avem pentru noi, îl avem printre noi și pe domnul Eric Barnett, atașat la Departamentul American de Securitate Internă. Cât despre procedură, domnul uh, Monar ne va face o prezentare de 15 minute, după care domnul Barne tot 15 minute, după care deputații vor interveni. Raportorul și coordonatorii de la grupurile politice au prioritate și colegii de la Libe și Crim și sunteți uh, rugați să vă limitați intervențiile la două minute. Domnule Monar, vă dau cuvântul. Well, honorable chairman, uh... Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vreau să vă mulțumesc pentru invitație și nu pot decât să felicit uh, comisiile CRIM și LIBE pentru faptul că au ales acest subiect, deoarece subiectul criminal acesta lupta împotriva uh, criminalității organizate nu întotdeauna uh, se află pe prima pagina ziarelor, pentru că acestea se concentrează mai mult pe uh, ceea ce privește terorismul. Dar știm că impactul asupra economiei al criminalității organizate este mult mai mare. Dacă este să revin la miezul problemei, rolul Europol și Eurojust, pot să vă spun că ambele instituții, ambele agenții deja și-au adus o mare contribuție în lupta împotriva criminalității organizate. Și nu numai deoarece oferă sprijin autorităților naționale uh, în ce privește crearea de rețele, sprijin de natură tehnică, ci și deoarece joacă un rol foarte activ în acest domeniu trebuie să identificăm două dimensiuni. Aceste două organizații, practic, deja au un rol de coordonare, pot să ofere uh, uh, consiliere dintr-o perspectivă europeană autorităților naționale, ceea ce înainte nu exista. Europolul își aduce o contribuție uh, um, uriașă în ce privește amenințările comune. Și dacă nu există o percepție comună a amenințărilor, nu poate să existe niciun răspuns comun. Și de aceea Eurojust a avut un rol cheie de jucat în identificarea principalelor provocări uh, uh pentru dreptul penal, provocări de natură transfrontalieră. Referitor la evoluțiile ulterioare pentru Eurojust și Europol. Trebuie să fim conștienți de faptul că există anumite limite impuse de arhitectura constituțională, deoarece articolul 4 alineatul 2 din tratate arată că există anumite uh, frontiere care nu pot să fie depășite la nivel european în domeniul uh, luptei împotriva criminalității. Pentru că, de fapt, uh, este o competență exclusivă a statelor membre. Aș dori să mai spun că în ce privește perspectiva înființării unui uh, FBI european, chiar dacă nu a exista această uh, limită instituită de tratate, ar fi greu să nu ne gândim la celelalte obstacole, mai întâi unul de natură constituțională. Pentru că dacă comparăm contextul european și cel american, ne dăm seama că FBI-ul uh, lucrează sub uh, um, autoritatea președintelui administrației federale într-un uh, într-o structură guvernamentală democratică. Aici, la noi, nu există încă un guvern european care să exercite un asemenea control un, asupra unei agenții federale. Și, în plus, nu avem un sistem federal uh, uh, de luptă împotriva criminalității. Pentru că, așa cum am mai spus, în Uniunea Europeană competențele sunt exclus, în mod exclusiv ale statelor membre. Tratatele nu conferă asemenea competențe uh, Uniunii Europene. Apoi, există în continuare diferențe foarte mari uh, între statele membre, diferențe de cultură juridică și de procedură penală. Și eu cred că aceste sisteme naționale vor rezista la o schimbare radicală pentru o armonizare. Deci eu nu spun că este imposibil să se creeze o asemenea agenție similară cu FBI-ul, dar va fi nevoie de timp și de modificare mentalităților și de o modificare sau mai multe modificări uh, a uh, tratatelor. Dați-mi voi să spun câteva cuvinte și despre subiectul următorului cluster, Biroul Procurorului European. Este un subiect deosebit de relevant chiar și pentru discuția noastră actuală, deoarece un asemenea procuror european va fi un pas uriaș pentru a crea ulterior o um, agenție europeană de um, investigare a uh, um, infracțiunilor penale grave, deoarece acest procuror va avea sarcini de natură executivă. Deci, există o legătură directă uh, între uh, crearea Biroului Procurorului European și acordarea de noi puteri Europolului. Dar Asta nu schimbă celălalt uh, aspect pe care l-am menționat, uh, impedimentul constituit de um, arhitectura constituțională a um, Uniunii Europene. Cred că crearea acestui birou este un proiect ambițios, poate cel mai ambițios de când s-a creat acest spațiu comun de libertate, securitate și justiție, pentru că va fi o, o primă ilustrare a unui sistem uh, federal de justiție. Însă este un proiect destul de controversat și mi se pare că există un risc. Dacă se investește prea mult capital politic în acest uh, proiect, atunci s-ar putea să se neglijeze alte aspecte în care trebuie să se producă evoluții la nivel european. Pentru că să nu uităm că acest birou, dacă va fi creat, va avea doar un mandat foarte limitat să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene, dar aceasta este o fracțiune infimă din uh, activitățile criminale uh, din Uniunea Europeană. Și apoi, nu toate statele membre vor participa. Deja, uh, uh, primul ministru uh, um, britanică a exclus participarea țării sale la uh, această instituție și nu este singura clauză de opt-out. Da, mi se pare înțelept să continuăm cu acest proiect, dar în același timp trebuie să ne gândim și la alte opțiuni pentru a dezvolta sistemul, ca de exemplu consolidarea Eurojust și a Europolului. Cum se poate face acest, uh, această consolidare? În ce privește Eurojust, cred că Uh, tratatul ne dă deja posibilități să uh, investim Eurojust cu noi puteri. De exemplu, în ce privește inițierea anchetelor și a punerii sub urmărire. De asemenea, puteri în ce privește prevenirea conflictelor de jurisdicție între autoritățile naționale. Și Deși Eurojust are un rol cheie de jucat în ce privește cooperarea între uh, magistrații europeni și uh, procurorii europeni, trebuie să ne gândim și mai departe. Pentru că uh, consolidarea Eurojust mi se pare un proiect mai fiabil și care se poate realiza într-un timp mai scurt decât uh, Biroul Procurorului European, care, așa cum am spus, într-o primă instanță va avea un mandat foarte limitat. În ce privește lupta împotriva diferitelor forme de criminalitate organizată? Știu că acum există o tendință pentru mărirea potențialului Europol, însă Eurojust, de partea uh, urmăririi penale, are un rol preponderent de uh, jucat, mult mai important decât cel al Europolului, cel puțin la nivel european. În sfârșit, în concluzie, cred că ar trebui să existe sinergii între Europol și Eurojust mai multe sinergii decât până în prezent. Pentru că în ceea ce privește munca de analiză a dosarelor care ajung pe masa Europolului, aici Eurojustul are un rol important de jucat care trebuie optimizat. În plus, rolul de uh, evaluare al Europolului trebuie folosit într-o mai mare măsură. De ce să nu gândim la o evaluare la uh, Uh, o perioadă de șase luni în fiecare an pentru a identifica principalele provocări uh, în domeniul criminalității organizate. Deoarece, în momentul în care aceste uh, forme de criminalitate sunt identificate, lucru care se întâmplă în cadrul Europol, de ce să ne oprim aici? De ce să nu uh, mergem și mai departe uh, și să numim exact uh, care sunt statele unde aceste forme de criminalitate sunt prezente pentru ca în statele în cauză să se ia într-adevăr niște măsuri. Și ar fi bine dacă ar exista un raport de evaluare publicat în a cărui anexe să putem să arătăm cu degetul pe uh, vinovați. Și pe acele state membre unde există lacune, unde există disfuncțional, disfuncționalități ale uh, sistemului judiciar. Cred că trebuie să înțelegem mai bine care sunt costurile uh, pe plan economic și uman ale criminalității organizate. Suntem în plină perioadă de austeritate și într-o asemenea perioadă nu pot să uh, uh, urmărești toate obiectivele în același timp. Trebuie să prioritizezi și așa se întâmplă și în lupta împotriva criminalității organizate. Nu poți să lupți cu aceeași intensitate împotriva tuturor formelor de criminalitate organizate. De aceea avem nevoie de această analiză strategică ca să știm care sunt principalele provocări și acestora trebuie să le facem față și trebuie să știm cine are competențe în acest sens care sunt acele forme de criminalitate care ne creează cele mai mari uh, pierderi. În ce privește inițierea, planificarea și coordonarea operațiunilor polițienești în comun, Europolul acum poate să aibă asemenea um, inițiative, dar nu are un rol foarte activ în ce privește punerea în aplicare efectivă a acestor operațiuni în comun polițienești. Și aici cred că ar putea să existe o mai bună cooperare cu Frontex, cu um, Biroul European de Azil. Ar putea să existe echipe comune, pentru că există experți la nivel național care ar putea să fie folosiți în aceste echipe comune. Stimați deputați, ultimele lucruri pe care doresc să vi le spun astăzi au de-a face cu finanțele. Orice fel de consolidare a Eurojust sau Europol are un preț. Și știți că în ultimul timp s-a practicat o politică de reducere a bugetelor agențiilor europene. Europol uh, avea un buget planificat de 82 de milioane de euro, care a fost căzut la 79 de milioane de euro. Cu mai puțin bani, mi se pare că ajungem la atitudine de dreptul schizofrenică din partea um, schizofrenă din partea Comisiei și a Consiliului, pentru că um, conferă mai multe sarcini și mai multe competențe agențiilor și în același timp le reduc bugetele. E foarte frumos să spui perioadă de austeritate și că trebuie să facem mai multe cu mai puțin. Dar <laughs> raționamentul ăsta are și niște limite. Pentru că poți să răspunzi, primești, uh, culegi ce-ai semănat. Și în ce privește bugetele acestor agenții, eu cred că fiecare euro investit în aceste agenții uh, va beneficia de un efect de uh, multiplicare pentru că vom obține mai multă securitate. Să nu uităm un lucru, aceste agenții sunt un adevărat instrument al solidarității europene, deoarece furnizează sprijin statelor membre care chiar au nevoie de această asistență, de această consiliere pentru a putea face față um, organizațiilor criminale. Ce poate să facă Parlamentul European? Pur și simplu să uh, Uh, uh, protejeze bugetele alocate acestor agenții chiar și în aceste vremuri grele și cred că veți descurca foarte bine. Vă Mulțumesc foarte mult uh, domnului Monar și este o sarcină foarte dificilă. Suntem cu toții uh, în clipa de față supuși unor măsuri de austeritate. Voi da cuvântul acum domnului Barney, care uh, face parte din personalul de investigație din, al Statelor Unite în lupta împotriva crimei organizate. Vă rog, domnule Barnet, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a avea un schimb de vederi informal în ce privește lupta împotriva crimei organizate. Eu funcționez ca atașat la misiunea Statelor Unite pe lângă Uniunile Europene. Uh, am lucrat înainte într-un oficiu uh, care în probleme vamale este implicat în combaterea fraudei. Am avut și o experiență de 15 ani în calitate de uh, procuror federal la Departamentul Federal de Justiție este vorba despre un departament pentru siguranță internă care a fost înființat după uh, atentatele teroriste de 11 septembrie. Iar în ce privește experiența mea în domeniul VAMAL, a fost cea mai veche uh, agenție din Statele Unite. Aveam un buget de patru și jumătate miliarde uh, de dolari. Eh, iar cei care lucrau acolo aveau calitatea de agenți speciali în ce privește eh, domeniul eh, siguranței interne. Noi colaborăm cu oficiile din 49 de state, concentrându-ne pe analiza criminalității transnaționale și um, trebuie să știți că există de asemenea alte șapte agenții în Statele Unite, FBI-ul, de uh, Departamentul um, de Siguranță Internă, care uh, de asemenea sunt implicate în uh, combaterea crimei organizate. Nu îi reprezint, dar sunt partenerii noștri strategici. Iar um, de fapt, este vorba despre detectivii care desfășoară o activitate polițienească la granițele Statelor Unite. Uneori se presupune că agențiile federale sunt toate implicate în combaterea crimei organizate, dar doar un număr mic dintre ele au atribuții în acest domeniu și colaborează cu uh, forțele uh, polițienești locale. Noi trebuie să dispunem de capacități naționale și internaționale să folosim resurse semnificative, expertiză în domeniu. Vreau să vă dau uh, un exemplu din agenția din care am lucrat. În perioada în uh, octombrie 2012 29 uh, de mii de persoane au fost arestate în urma investigațiilor uh, desfășurate de agenția mea pentru contrabandă, inclusiv produse contrafăcute și multe alte tipuri de crimă organizată, trafic de persoane, trafic sexual, exploatarea persoanelor. Uh, sunt activități transfrontaliere, import și export de uh, produse de contrabandă, inclusiv contrabandă cu arme, tehnologie specifică inclusiv arme de distrugere în masă. Există alte uh, agenții federale pot să dovedească rezultate statistice similare, dar nu este posibil să atingi aceste rezultate fără o colaborare cu celelalte agenții iar uh, forțele speciale, task force-ul agenției noastre, uh, permit ca uh, să, la nivel federal să se asocieze experți um, din diverse domenii care se concentrează pe combaterea unui anume tip de criminalitate și valorificând expertiza dobândită de specialiști. Există tot felul de asemenea trupe, eh, forțe speciale eh, care eh, sunt specializate inclusiv în ce privește pornografia infantilă pe internet, alte aspecte iar uh, agenția în care lucrez uh, desfășoară și un management în ce privește asocierea acestor experți în forțe speciale, că e vorba de criminalitate cibernetică sau de alte aspecte. În felul acesta tot ce ține de pildă de uh, contrabanda cu produse contrafăcute este în atenția, în vizorul acestor forțe speciale. Noi colaborăm și cu Europol și există o agenție stabilită la uh, Miami care combate în principal spălarea de bani. Există și aici o colaborare dintre agenții aceștia cu Departamentul Federal specializat pe combaterea spălării de bani iar în ce privește criminalitatea financiară există o agenție care, se, uh, care este stabilită la New York, colaborează cu alte 45 de agenții, se folosesc uh, inclusiv informațiile uh, obținute prin rețele de uh, computere pentru a putea controla fenomenul spălării banilor există și carteluri de uh, droguri din Mexic și din Columbia uh, care sunt în vizorul acestei agenții. Este important să fie uh, combătută criminalitatea organizată, combaterea de droguri, trafic de persoane, traficul sexual, alte activități criminale este de fapt singura uh, cale prin care putem combate acest uh, tip de uh, criminalitate. Trebuie să existe asemenea centre în care experții colaborează șapte zile pe săptămână, 24 de ore din 24. Există și uh, uh, o agenție BCS eh, care eh, se ocupă de contrabanda cu eh, capital, cash. De fapt, pe plan uh, transnațional uh, nu uh, putem obține rezultatele scontate dacă nu există mecanisme funcționale pentru schimbul de informații. Un asemenea mecanism um, a fost înființat inclusiv cu un centru european de combatere a criminalității cibernetice. Aceste centre, cel din Statele Unite și cel din Uniunea Europeană, vor schimba informații privind criminalitatea cibernetică, exploatarea copiilor și frauda, astfel încât uh, organele judiciare să poată să colaboreze. În ce privește exploatarea copiilor, din păcate, um, um, există dificultăți de colaborare transnațională noi nu putem uh, să îi urmărim pe cei care exploatează copiii atunci când ei uh, trec granița și ajung în alte regiuni. Tocmai de aceea cred că între EC3 și C3 trebuie să existe o colaborare pentru protejarea copiilor în noiembrie 2011 pentru a vă arăta un exemplu despre modul în care se poate funcționa. Experții danezi au colaborat cu agenții specializați din Statele Unite um, pentru că um, au um, aflat că un tânăr de 16 ani urmează să violeze o fetiță de 11 ani undeva în Statele Unite. Au furnizat această informație și agenția noastră a colaborat cu uh, forțele polițienești locale într-un mic oraș din Kansas în cu, au reușit să salveze fetița cu câteva minute înainte ca intenția violatorului să se poată realiza. Și asta datorită informației primite din partea autorităților daneze. În felul acesta am, putea, am putut uh, să contracarăm o uh, infracțiune care urma să se producă. Există uh, deci această posibilitate de a colabora, de a aresta pe cei care abuzează copiii. s-au operat 44 de arestări uh, în rândul pedofililor. Și uh, în cazul, uh, într-un caz de pornografie infantilă, un bărbat a fost arestat care a abuzat sexual un bebeluș de 18 luni deci, ă, acea acțiune ă, se petrecea undeva în țările de jos. Ă, acolo a fost arestată o persoană care a mărturisit că au existat nenumărate abuzuri împotriva copiilor. Până la urmă, 60 de persoane au putut să fie arestate pe plan mondial pentru că a existat acel schimb de informații. Aceste investigații legate de exploatarea și abuzarea copiilor um, s-a um, datorat, de fapt, uh, colaborării cu alte state. Au existat și alte acțiuni de colaborare um, pentru protejarea copiilor și ambasadorul Statelor Unite a a afirmat că această forță de uh, reacție Um, internațională, practic, trebuie să se bazeze pe schimbul de informații. Nu are rost să vorbim despre combaterea criminalității transfrontaliere dacă nu se recunoaște rolul crucial al schimbului de informații între organismele specializate. Eu pot să vă uh, comunic și o altă poveste în care am fost implicat personal pentru a vedea care este uh, nivelul fenomenului infracțional. Mama mea a emigrat în 1956 din Ungaria în Statele Unite și mi-a povestit o istorioară din, din uh, satul în care uh, bunica mea a crescut. Este o poveste despre unchiul Ioșca care a împlinit 100 de ani el uh, și-a spus povestea vieții sale și uh, când am plinit 100 de ani, el a spus, eu m-am născut în Austria, dar am urmat școala în Cehia și mai târziu m-am căsătorit în Ungaria. După aceea am lucrat în Uniunea Sovietică până când am ieșit la pensie în Ucraina și cam aceasta este uh, istoria vieții mele. Uh, Ceilalți au spus, Ioșca, nu știam că ai călătorit atât de mult prin lume. El a tăcut din nou și a spus, nu, nu, eu n-am călătorit nicăieri, eu n-am părăsit acest sat niciodată. Iar această poveste cred că reprezintă provocările eh, cu care sunt eh, confruntați cei care fac parte din forțele de ordine. Pentru că eh, granițele se schimbă, dar oamenii, indiferent unde trăiesc, trebuie să trăiască într-o lume care să nu fie amenințată de corupție, de violență, de uh, acțiuni de crimă organizată care nu respectă granițele. Iar provocarea este să a depășim tendința de um, a, a uh, trăi în uh, regimuri judiciare individuale care um, nu pot să-i protejeze pe toți de acțiunile criminale. În uh, concluzie, aș fi bucuros să răspund la cât mai multe din întrebările pe care doriți să mi le adresați. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Barnett. Stimați colegi, dacă aveți întrebări, este momentul să le formulați. Domnule Don. Well, well. Mulțumesc. Domnului Monar, vreau să spun că a fost foarte interesant ce ne-a spus. Bineînțeles, trebuie să trecem prin mai multe etape, însă a fost foarte util să vedem ce pași ne-a descris dumneavoastră către o mai mare integrare. În Marea Britanie, țară care nu cooperează deloc, ceea ce e îngrozitor, însă, da, e problema lor. Apar tot felul de argumente, da, avem amintirile cele de-al doilea război mondial, aceste amintiri au o mare greutate pentru noi, deci de aceea trebuie găsit o cale pentru a vedea altfel viitorul. E greu însă, Mă întreb dacă prezentarea dumneavoastră va fi disponibilă și mai târziu. Ceea ce a spus dumneavoastră despre Frontex, despre azil, a fost foarte interesant. Ne-ați putea da mai multe informații, ar fi foarte util. Deci vă mulțumesc <laughs> foarte mult. Asta e ideea. Domnului Parnet, interesant ce ne-ați spus în legătură cu acest unchi, Ioșca. Soția mea a emigrat din Ungaria în 1956 deci înțeleg prin ce a trecut unchiul dumneavoastră, Ioșca. Vreau să vă spun că v-ați oferit ajutorul în vizita delegației noastre la Washington. Vă mulțumim, deoarece avem multe de înțeles acolo. Deci nu știu dacă și dumneavoastră aveți prezentarea uh, înscris pentru a ne da. Eu am încercat să notez totul. Avem multe de învățat uh, și vă mulțumesc pentru ajutor și vă mulțumesc pentru faptul că vreți să ne sprijiniți în vizita noastră în Statele Unite ale Americii. Mulțumesc, doamna Valea. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, was... Da, nici nu știu ce să spun pentru că cele două prezentări um, au fost foarte minuțioase. Parcă exprimau uh, un oarecare sceptimi, uh, scepticism. Uh, parcă m-a deprimat puțin concluzia că ceea ce cerem noi aici în Parlament uh, nu prea are șanse de uh, din punct de vedere financiar, uh, uh, iar Domnul Barne, de asemenea, a menționat o serie de dificultăți. Noi cu toții știm că există dificultăți, că ele nu depind 100% de bani, de dotare, de diferențele juridice, ci, um, din păcate, și de mentalitate. Uh, cine uh, poate înțelege mai bine aceste aspecte dacă nu eu în calitate de uh, cetățean german, pentru că avem 16 landuri și fiecare land are un cadru juridic propriu. Ca atare, urmărirea penală este foarte îngreunată pentru că un land nu este dispus neapărat să furnizeze informații unui land vecin. Poate că um, ați urmărit tot scandalul legat de um, acele uh, grupuri de tip național socialist care uh, au uh, comis atentate și că din păcate seria de crime comise de acei tineri uh, au fost foarte greu de uh, urmărit și de anchetat pe plan federal, fiindcă s-au produs în landuri diferite. Și mi-amintesc că atunci când am fost în Italia, la Palermo, la Roma, Uh, s-a vorbit despre instrumentele de combatere a criminalității și ni s-a spus, noi nu înțelegem de ce există atâtea rezerve în Germania uh, în ce privește uh, utilizarea instalațiilor de ascultare a telefoanelor. Dar noi, în, în Italia, unde există experiența combaterii uh, mafiei uh, datorită acestui tip de ascultare a convorbirilor telefonice, se ajunge repede la rezultate. În Germania există rezerve foarte mari față de recurgerea la uh, ascultare chiar cei care sunt uh, implicați într-o uh, activitate de uh, anchetă îmi spun că uh, ar putea funcționa foarte bine sistemul de ascultare a convorbirilor infractorilor. Deci, eu am mai spus și astăzi uh, la întâlnirea uh, noastră înainte de masă că avem uh, un interes maxim să colaborăm pentru că fenomenul criminalității economice a luat amploare și datorită crizei financiare. Criminalitatea economică a atins dimensiuni pe care nu le-am fi bănuit cu 15 ani, cu 20 de ani în urmă. Sigur că și internetul poate că este uh, folosit mai mult de către infractori decât înainte. Avem cu toții un interes maxim să stăvilim criminalitatea economică, pentru că fiecare stat înregistrează pierderi și nu este vorba de câteva sute de mii de lei, de câteva milioane. Traficul de țigări din Uniunea Europeană ajunge să uh, atingă sume de miliarde de euro. Și uh, fiecare stat trebuie să aibă interesul să combată, să contracareze uh, acest fenomen. Cum s-ar putea realiza mai bine acest lucru decât pe plan comunitar? Pentru că uh, dincolo de statul național nu există alte instrumente decât Uniunea Europeană și infractorii nu se opresc la graniță. Tocmai de aceea este logic să încercăm să ne organizăm altfel. Ceea ce ne-a sugerat doamna Reding uh, înainte este doar un început trebuie să existe un instrument, trebuie să existe o administrație care pe plan comunitar să poată pe viitor să reacționeze. Cred că din acest punct de vedere trebuie să avem o abordare constructivă vis-a-vis de proiectul care trebuie să se uh, concretizeze în următorii cinci ani, în următoarea perioadă legislativă să capete substanță. Mă gândesc doar la uh, riscuri, la dificultăți, la pericole. Trebuie să ne gândim în primul rând la șansele de reușită. Mulțumesc foarte mult, Barbara. Voi vorbi în bulgară. A Prima întrebare pe care o am uh, se adresează domnului Monar. Ați propus să facem o analiză sau în orice caz să insistăm asupra componentei analitice a Eurojust și Europol pentru a ști care sunt activitățile din diferitele state membre, să știm cât de mult statele membre pot face față acestor fenomene. Întrebarea mea următoare. Care sunt legăturile între aceste agenții și statele membre? Ce obstacole trebuie evitate pentru a face față unor situații foarte diferite, de exemplu Germania are structuri foarte diferite, deci cum putem îmbunătăți cooperarea între agenții și statele membre. Al doilea rând, o întrebare pentru domnul Barnett. Ați insistat asupra utilizării diferitelor echipamente specifice pentru interceptări, de exemplu, în combaterea terorismului și a crimei organizate. Puteți să ne dați mai multe detalii? Să știm ce măsuri aplicați pentru a combate corupția. În cadrul structurilor guvernamentale și în uh, cadrul structurilor de putere, deoarece multe țări au astfel de probleme. Domnul Diaz de Mera. Aș avea câteva comentarii, dacă îmi permiteți. Eu sunt de acord cu argumentele pragmatice ale domnului Monar. După ce am ascultat-o pe doamna comisar Redin, care, bineînțeles, vrea să lanseze o propunere legislativă conform articolului 86 pentru a avea o procuratură europeană care să nu fie neapărat în slujba procuraturilor naționale, ci să fie clar limitată, să aibă două opțiuni. Cea unanimătății la Consiliu, care e foarte complicată, și cea uh, cooperării consolidate cu minim stat, 9 state membre. Ceva incomplet. Deci ar fi o procuratură cu cârje, aș zice eu. De aceea eu susțin pragmatismul uh, domnului Monar și sunt de acord cu cunoștințele dumnealui analitice. De asemenea, sunt de acord că există dificultăți în Uniunea Europeană pentru a construi structuri de securitate. E foarte complicat. Există limitări constituționale în statele membre în această privință și există și limitări în tratate, mai ales în ultimul, în cel de la Lisabona. Însă trebuie să mergem înainte. Uniunea Europeană nu are cum să fie construită așa rapid în doar câteva minute. Și securitatea de asemenea nu poate fi construită atât de rapid. E clar însă un lucru, structurile de securitate nu pot să aibă competențe sporite cu medii, cu mijloace resurse. E imposibil așa ceva. Nu avem cum să vorbim de Europol, nu avem cum să-i spunem Europolului că uh, Iată, le acordăm o nouă competență privind uh, criminalitatea cibernetică, să vă luăm 7 milioane de la buget. Ați mai omis un lucru. Și vă felicit pentru ce ați spus. Nu putem face asta și în același timp să integrăm în, uh, între competențele Europol cele pe care le avea Cepolul. De asemenea, vreau să vă spun că Apreciez foarte mult comentariile și prezentarea făcută de domnul Barnett. SUA e o țară puternică, o țară federală, foarte importantă. E important să vedem ce concepție există acolo, o concepție empirică în ceea ce privește securitatea. Asta lăsăm la o parte faptul că există foarte multe agenții în domeniul securității. Aceste agenții sunt interconectate, nu există nicio problemă constituțională în, acest, în această privință. Însă e ceva complet diferit față de ce am putea obține noi în Uniunea Europeană, ceva ce nouă nu e imposibil să avem. Deci vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc. Nu am avut întrebări, am vrut doar să subliniez că am apreciat ce au spus cei doi uh, oaspeți. S-au exprimat cu foarte multă precizie și țin să le mulțumesc încă o dată pentru asta. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera, domnule Molnar, aveți cuvântul. Mulțumim, doamna președinte. Ar vrea să vă dau asigurări, domnule Newton Dan. Marea Britanie, cred eu, e una dintre principalele țări care contribuie la aplicarea legii în acest context. E un uh, partener apreciat al Europolului și al Eurojustului. <laughs> Întrebarea e dacă puteți să menținem uh, implicarea acestui uh, partener. Un opta potențial al Marii Britanii la cooperarea judecătorească ar fi ceva dezastruos. Atât pentru UE, dar și pentru Marea Britanie, dacă îmi permiteți. Doamna Vales, aș vrea să-i spun că nu am vrut să fiu pesimist în comentariile mele. Ceea ce am obținut din anii 90 încoace în domeniul cooperării judecătorești și penale e remarcabil dacă ne dăm seama că avem în continuare 27 de state membre pe deplin suverane. Avem două agenții, Eurojust și Europol, ceea ce înseamnă că avem deja o valoare adăugată clară. Aceste agenții nu existau în anii 90 la începuturi. Avem de asemenea și alte instrumente, cum ar fi mandatul de arest european, la care nimeni nu s-ar fi gândit acum 20 de ani, deci chiar s-au făcut progrese. Pe de altă parte, există și limitări impuse de tratat în ceea ce privește conferirea de puteri sporite acestor agenții. Și nu putem trece cu vederea faptul că multe state membre au mari rețineri în a continua eforturile. Deci dacă am introduce, și nu spun că biroul procurorului european e extraordinar de ambițios, să dacă noi facem cumva un pas prea mare, riscăm o rezistență atât de sporită la Consiliu încât vom pierde o parte din potențialul capital Uh, politic. Deci s-ar putea să ne pripim. Și de aceea m-am referit la perspectiva biroului procurorului european și potențialul consolidării Euroju și Europol între timp, deoarece pentru a avea o procuratură europeană puternică, vom avea nevoie de timp, deoarece mandatul va fi limitat. Și mai trebuie purtate și câteva bătălii între timp și s-ar putea ca doar câteva state membre să participe. Ceea ce vrește strategia paralelă. Da, e bună. Să consolidăm financiar și juridic agențiile și în același timp să vedem ce e posibil și uh, în legătură cu Procuratura Europeană. Întrebarea dumneavoastră. Cum putem evita riscurile? Germania e țara mea de baștină. Deci, uh, eu sunt foarte conștient de dificultățile pe care le presupune sistemul nostru federal. Trebuie să creăm un cadru de încredere între statele membre și între autoritățile naționale și cele europeane. europene. Voi da un exemplu, dacă îmi permiteți. Doamna Redig a menționat deja cele peste 200 de reuniuni de coordonare organizate de Eurojust anul trecut, în ultimul an, la care participă și oficiali la nivel înalt care uh, discută și încearcă să înțeleagă ce se întâmplă. Deci așa se fac progrese din punct de vedere practic. Și tot ce putem face pentru a îmbunătăți această cooperare ne va șterne calea pentru apariția unei culturi europene comune. Asta nu se va face dintr-o dată cu o singură lege și nu doar prin biroul procurorului european. Vom avea nevoie de o abordare treptată, însă cu un uh, involt constant și mă bucur să știu că Parlamentul European are o atitudine pozitivă în această privință, deoarece astfel poate influența mult lucrurile în bine. Domnul Barnett. Mulțumesc. Vă începe cu întrebarea doamnei președinte. Ce legi și ce tehnici au fost folosite împotriva crimei organizate? Voi spune asta fără să spun că reprezintă o soluție universal valabilă. Însă în SUA, unde avem organizații criminale de tip mafiot, în mod tradițional. Acolo am folosit agenți sub acoperire, am uh, făcut interceptări specifice la nivel individual și e important să ne dăm seama că toate acestea sunt foarte reglementate de o justiție foarte independentă. Noi, în dreptul comun, avem următorul sistem. Procuratorul, procurorul, mă scuzați, uh, colaborează cu poliția pentru a vedea dacă anumite citații sunt valabile, dacă interceptările sunt valabile, înregistrările de acolo și chiar atunci când se fac uh, operațiuni sub acoperire, pentru orice agenție federală de aplicare a legii. Încercăm să uh, verificăm totul. După 9 septembrie avem și o structură națională care poate fi folosită pentru a încheta pe teritoriul american. Și asta a fost foarte important. S-a sporit eficiența abordării noastre judecătorești. Referitor la dificultățile constituționale, eu nu sunt aici pentru a sprijini o abordare în defavoarea alteia. Domnului Diaz de Mera, aș vrea să-i spun că eu am dat de diferențe în ceea ce privește forțele de poliție națională, nu doar în Europa, ci și la nivel internațional, deoarece am avut ocazia de a călători De multe ori intervin și la academiile de poliție, de exemplu, și mi-am dat seama de un lucru în legătură cu poliția. Nu le place delinvența și nu-și doresc decât să aibă instrumentele necesare pentru a-și face treaba. Deci știm că avem legi, constituții și practici diferite. Să în ultimul rând, domnule Newton Down, vreau să vă spun că așteptăm cu nerăbdare vizita dumneavoastră în SUA pentru a vă da mai multe informații în legătură cu ce am făcut, însă avem și un interes mai egoist, aș spune noi, al nostru, din punctul de vedere al americanilor. Noi apreciem orice ocazie de dialog transnațional în ceea ce privește crima organizată, deci sunteți oaspeții noștri bineveniți acolo. Vă mulțumesc foarte mult! Stimați invitați! Informațiile pe care dumneavoastră ne le-ați furnizat sunt uh, extrem de importante și nu ar trebui să uităm că în curând vom adopta principalul raport al Comisiei CRIM. Acum trecem la următoarea parte, către un procuror public european. Domnul Kühl este un invitat sper că v-am pronunțat bine numele, șef de unitate la OLAF. Dumneavoastră veți vorbi despre anchetarea și urmărirea justiția cauzelor de fraudă. O avem de asemenea printre noi pe doamna Catalin Ligeti sau Ligeti, încă o dată scuze pentru pronunție, profesor de drept penal european Uh, la Universitatea din Luxemburg. Dumneavoastră veți vorbi despre regulile privind uh, procedura penală. Și avem de asemenea ca invitată pe doamna Michel Conings, președinta Eurojust. Dumneavoastră veți vorbi despre rolul Eurojust în ceea ce privește înființarea, înființarea unui uh, birou al procurorului european. Bine ați venit! Vom aplica aceeași procedură. Vom asculta intervențiile celor trei participanți, fiecare câte 15 minute, după care veți avea posibilitatea de a le adresa întrebări. De a vă spune părerile, bineînțeles. Vom începe cu domnul Kühl. Vă dau cuvântul. Uh, thank you, um, Madam Chair. Uh, for uh, giving the floor here to Olaf to... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că dați cuvântul unui reprezentant al Olafului, având în vedere experiența noastră aparte, care are o legătură directă cu mandatul comisiei dumneavoastră și cred că este o experiență relevantă în ce privește această idee nouă de a crea un uh, birou al unui procuror european. Așa cum arăta și doamna Reding, tratatul consideră că este un domeniu prioritar pentru Uniunea Europeană, astfel încât să se protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene de fraudă și de corupție. Și ca atare, este deosebit de relevant să vorbim despre experiența noastră în lupta împotriva fraudei și împotriva corupției în Uniunea Europeană. Și am să încerc în câteva cuvinte să creionez care sunt principalele noastre probleme. Este clar pentru toată lumea că în timpul unei crize financiare există o nevoie acută de a ne mări eforturile pentru a proteja interesele financiare. S-a uh, menționat și faptul că se fac reduceri bugetare, inclusiv uh, reducerea ale bugetelor agențiilor de punere în aplicare a legii. Și frauda a devenit un fenomen intolerabil în Uniunea Europeană. Trebuie să fim uh, conștienți de faptul că este un fenomen care e mult mai uh, extins decât criminalitatea organizată. Și în contextul Olafului, o minoritate de cazuri au o legătură cu criminalitatea organizată, însă dacă ne uităm la sume, în mod surprinzător, ne dăm seama de faptul că jumătate dintre sumele aflate în joc în acele cazuri unde imediat ne dăm seama că există o legătură cu criminalitatea organizată, e bine, vă puteți da seama că este vorba despre o, o, un raport invers proporțional și că e vorba despre mulți bani. Și de aceea este foarte important să putem să apărăm mai bine interesele financiare ale Uniunii există și o nevoie de a restabili încrederea cetățenilor în integrarea europeană. Așa ceva începe cu încrederea contribuabilului european. Contribuabilul este foarte sensibil la uh, uh, felul în care sunt cheltuiți banii Uh, pe care îi plătește uh, prin intermediul uh, taxelor și impozitelor. Și atunci când protejăm interesele financiare ale Uniunii, îi protejăm pe cetățeni împotriva fraudei și corupției. Am putea să mai vorbim și de faptul că e un domeniu unde avem statistici. Putem să monitorizăm ceea ce statele membre trimit comisiei în fiecare an. Și în acele cazuri unde există o bănuială de fraudă, se strâng date în domeniul politicii agricole, a vămilor, a politicii de coeziune. Și în baza acestor statistici s-a constatat că în jur de 500 de milioane de euro pe an sunt vizați de acte de fraudă. Trebuie să se subliniem faptul că e vorba despre cazuri de fraudă detectate, care apoi sunt raportate. Deci e vorba despre cazuri de fraudă de care statele membre sunt perfect conștiente. Și e vorba despre fraudă ceea ce uh, e distinct de cazuri de irregularitate bănuite în statele membre. Statele membre, atunci când raportează aceste cazuri, o fac prin intermediul autorităților administrative, pentru că statisticile sunt un instrument aflat la dispoziția uh, autorităților administrative, nu uh, sunt rapoarte trimise de către um, uh, forțele polițienești sau de autoritățile de aplicare a legii, de unde și uh, faptul că nu se face bine distinția între fraude și neregularități în aceste rapoarte și se consideră că uh, în jur de uh, un miliard de euro pe an este uh, contravaloarea pierderilor registrate, dar pentru care nu există o explicație. Fondurile europene, atunci când le vedem, că există partea venituri și partea cheltuieli. Și partea venituri nu este compusă doar din uh, TVA, ci și din veniturile vamale. Și fiindcă tot veni vorba de TVA, ei bine, aici frauda de tip carusel este poate cea mai largă, răspândită în domeniul colectării TVA-ului. Există stadii, studii care au fost realizate. E adevărat că numai o cotă parte foarte mică din TVA-ul colectat în statele membre revine Uniunii Europene. Însă, atunci când va exista biroul procurorului european, va fi foarte bine pentru că aceste fraude cu TVA-ul sunt prin definiție uh, multinaționale. Așa se întâmplă și cu traficul cu produse contrafăcute, care sunt introduse ilegal în Uniunea Europeană. Un alt lucru pe care ar dori să-l menționez aici este legat de corupție. Infracțiunile de corupție afectează într-o mare măsură interesele financiare ale Uniunii Europene, dar e mult mai greu să evaluăm uh, quantumul uh, daunelor. Cum s-au lucrurile actualmente? Statele membre sunt cele care au competența în domeniul urmăririi penale și al condamnării. OLAF-ul cooperează cu autoritățile naționale competente. Există deja mai multe povești de succes în care Olaful a cooperat din plin cu autoritățile naționale. Și, ca un follow-up la anchetele noastre, s-au pronunțat sentințe aspre în statele membre. Un total de 900 de ani de închisoare au fost pronunțați de către tribunalele naționale. Problema este însă că Cooperarea cu autoritățile judiciare este foarte lentă. Și autoritățile judiciare, cele de um, anchetare, reacționează de asemenea foarte diferit. Și avem o rată foarte mare de um, non-manifestare uh, din partea autorităților judiciare, în ciuda faptului că le trimitem uh, dosare, acestea aleg să uh, nu le dea curs. Și chiar și atunci când există dovezi colectate de către Olaf, nu se întâmplă nimic. Atunci, când ne uităm care sunt cerințele de la, din tratate, de la articolul 325, ne dăm seama că lupta împotriva fraudei ar trebui să fie eficientă și cu efecte de descurajare. Însă ne putem pune întrebări dacă chiar ne-am atins aceste obiective. Statisticile pe care le includem noi în raportul anual dovedesc faptul că în dintre toate cazurile pe care Olaf le-a transmis autorităților naționale, în jur de 50% nu uh, s-au soldat cu niciun fel de decizie de a uh, continua procedura. Și 15% dintre cazuri s-au soldat cu o, o anulare a procedurii înainte să se ajungă la proces. Și atunci când se ajunge în faza de proces, există diferențe foarte mari între statele membre. În unele state membre, uh, cazurile care ajung în instanță se termină cu o condamnare în, în proporție de 90% și în alte state membre uh, se întâmplă așa doar cu 20% dintre uh, cauzele care ajung în fața instanței. De aceea spun că uh, totul ar trebui să se modifice și să avem o justiție mai armonizată. Caracteristica principală a cazurilor de care se ocupă Olaful este uh, latura transnațională. Sunt cazuri care privesc uh, partea de venituri, cum spuneam, frauda cu TVA din cauza produselor contrafăcute care sunt introduse ilegal în unele state membre. Dar chiar și de partea cheltuielilor, ne dăm seama că uneori finanțarea este acordată doar dacă proiectul are o dimensiune transnațională, ceea ce duce la uh, anchete lungi, uh, mult prea fragmentate. Autoritățile naționale de anchetare au tendința să uh, mărească uh, am zis să diminueze perioada în timpul căreia uh, cazul poate să fie judecat și avem și cazuri de conflict uh, între jurisdicții, pentru că niciun fel de autoritate nu acceptă să aducă cazul respectiv în fața unui tribunal, deoarece spune că este un caz atât de Uh, cu ramificații atât de multiple la nivel european încât nu vede nicio legătură între acest caz și propria lor jurisdicție națională. Trebuie să ne gândim la faptul că în acele cazuri unde interesele financiare uh, ale Uniunii au fost prejudiciate, e foarte greu să convingi autoritățile naționale să se sesizeze și nu sunt văzute ca fiind cazuri foarte uh, cu un grad ridicat de prioritate, tocmai pentru că sunt cazuri complexe și complicate. De aceea avem nevoie pentru fiecare dintre aceste cazuri de oameni cu uh, multă experiență, de adevărați specialiști. Trebuie să fii bun cunoscător și fin cunoscător al reglementărilor europene, mai ales cele care se aplică folosirii fondurilor europene. Ca atare, situația noastră actuală uh, este limitată la fel ca și cea a celorlalte agenții europene de până în aplicarea legii. Noi nu avem competențe nici de punere sub urmărire, nici de anchetare. Avem puteri de anchetare, dar destul de limitate. Însă, dacă ne dorim să avem acces la informații precise, de exemplu, despre conturi bancare, ne este practic imposibil să obținem aceste informații. Da, putem să uh, anchetăm asupra operatorului economic care a fost beneficiarul fondurilor, însă atunci când ajungem la verificarea uh, datelor bancare, suntem neputincioși. De aceea, uh, trebuie să ne gândim foarte serios la crearea unui uh, birou al unui procuror european. Așa cum a menționat și doamna Reding, acest birou trebuie să fie independent, trebuie să fie organizat în așa fel încât să fie integrat în sistemele naționale și trebuie să funcționeze în mod descentralizat, însă în același timp trebuie să aibă Uh, puteri de a pune sub urmărire penală, de a încheta uh, uh, aceste cazuri uh, tipic europene și apoi să poată să le trimită în fața instanței cele mai relevante. Trebuie să mai subliniem faptul că trebuie să folosim toate resursele deja existente, cele deja disponibile la nivel european datorită Olafului și Eurojustului. Și astfel să putem pune pe picioare acest birou al procurorului european. Și vor exista beneficii chiar și ce privește sumele uh, recuperate sau uh, rata uh, de uh, uh, procedurilor care se termină cu o uh, condamnare. Nu trebuie să subestimăm miza, căci știți că în domeniul integrării europene avem întotdeauna nevoie de a învăța din experiența trecută și în această privință, cum spuneam, există deja multă experiență. Cred că dacă nu ar fi existat un sprijin atât de larg al membrilor Parlamentului care erau uh, prezenți la lucrările convenției, nu s-ar fi ajuns la, acest, la adăugarea acestui articol în tratatul de la Lisabona. Deci eu cred că Parlamentul European ar trebui acum să se implice și să joace un rol foarte activ alături de comisie. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Kuhl. Mulțumesc foarte mult domnului Kuhl și îi dau cuvântul acum doamnei Ligeti. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului, voi face uh, o intervenție scurtă, concentrată pe un subiect. Sunt absolut convins că oficiul procurorului european necesită uh, reguli procedurale care să fie uniformizate în legislația europeană și care să descrie foarte bine competențele unui asemenea oficiu european. Altfel, um, putem să numim noua instituție oficiul procurorului european, dar nu va fi o autoritate cu competențele unui procuror pe plan comunitar. Înainte de a vă aduce argumente în sprijinul acestei susțineri, Doresc să fac o foarte scurtă observație în legătură cu limbajul tratatului. Articolul 86 spune foarte clar că acest oficiu al procurorului european trebuie să aibă atribuții în anchetarea uh, celor care uh, se fac vinovați de uh, infracțiuni financiare este foarte clar că acest oficiu va avea responsabilități directe în ce privește anchetarea și judecarea. Deci, dacă tratatul are asemenea formulări clare, ce înseamnă asta pentru Eurojust? Dacă citim articolul 86, este limpede că doar o instituție din Uniunea Europeană poate să aibă jurisdicție operațională în acest sens. Deci, indiferent cum um, interpretăm acest articol, doar oficiul procurorului european poate efectua investigații, anchete în acest domeniu. Există și o altă diferență importantă între Eurojust și acest oficiu european al procurorului, pentru că s-a făcut în această după-amiază referire frecvent la criminalitatea transnațională. Este eh, limpede că articolul 86 nu se referă la criminalitatea transnațională. Urmărind eh, argumentele aduse de domnul Kuhl, nici nu cred că va exista vreun motiv să restricționăm puterile unui viitor oficiu al procurorului european la criminalitatea transnațională trebuie să existe, conform articolului 86, o abordare comunitară. Trebuie să existe posibilitatea de a investiga inclusiv um, cazuri de încălcare a legii care se produc într-un singur stat național. Pentru că până chiar și atunci când există o singură jurisdicție, trebuie să existe posibilitatea ca oficiul procurorului european să se sesizeze atâta vreme cât interese comunitare sunt afectate pentru că trebuie să existe o protecție a intereselor Uniunii Europene uniformă, egală în toate statele membre. Deci, astăzi, acolo unde există o singură jurisdicție pe plan național, organismele comunitare nu pot interveni, fiindcă au atribuții transnaționale. Aș vrea să vă spun că doamna Reding în această după-amiază a afirmat că urmează să primim o propunere din partea Comisiei în ce privește oficiul procurorului european bazată pe uh, un model uh, integrat, dar descentralizat. Comisia nu s-a referit la aspectele procedurale, uh, și eu insist asupra ideii că aspectele procedurale sunt cruciale pentru acest model integrat și în același timp descentralizat. Cred că este evident să înțelege de la sine cu cât modelul va fi mai descentralizat, cu atât va exista uh, o posibilitate mai mare pentru a fi utilizată pe plan național și cu cât va fi mai centralizat modelul, cu atât um, se va putea sesiza mai mult um, procurorul uh, european, dar eu cred că acest model integrat și descentralizat nu predefinește uh, modul, uh, modelul care ar trebui urmat din punct de vedere procedural, cred că uh, legis, legiuitorii Parlamentul European vor trebui să decidă în acest aspect. Cred că ar fi posibil să ne gândim la un model integrat și descentralizat care să se bazeze pe legislația națională, iar Uh, oficiul procurorului european ar trebui să instruiască pe procurorii naționali uh, care să recurgă la legislația specifică. Ar fi de asemenea posibil să ne gândim că acest uh, model descentralizat va lucra cu, opera cu o legislație europeană armonizată iar eu v-aș recomanda să se recurgă la această a doua opțiune din trei motive. Cred că ar trebui să nu recurgem la dreptul penal național, pentru că în felul acesta, activitatea procurorului european ar fi victima unei geometrii variabile în această după-amiază de câteva ori s-a menționat faptul că avem o legislație foarte diferită de la un stat la altul. Iar noi ă, trebuie să creăm competențe pentru procurorul european fără să le facem dependente de sistemul penal care funcționează în într-un stat membru. De pildă, dacă trebuie să se facă o percheziție la domiciliu, știm că în statele membre este nevoie despre un mandat din partea judecătorilor pentru a efectua percheziția. Există și state membre în care procurorul are această competență. Dacă Procurorul european uh, ar trebui să opereze uh, conform unor legislații specifice, puterile lui ar fi dependente de Uh, legislația din țara în care operează. În anumite state nu ar avea nevoie de mandat din partea judecătorilor, deci ar avea o putere mai mare de acțiune decât în celelalte țări în care este nevoie de o autorizație din partea unui judecător. Asemenea diferențe, bineînțeles că ar uh, crea posibilitatea de uh, criminalitate shopping pe forum eu cred că cu cât uh, oficiul procurorului uh, european s-ar baza uh, pe legislație națională, cu atât mai mult va trebui să și uh, decidă conform acestei legislații și uh, în felul acesta uh, competențele uh, propriilor angajați ar fi limitate. Există recomandări și exemple, inclusiv uh, date de uh, către uh, domnul Barnett. El a spus, conform propriei experiențe acumulate în Statele Unite, că se pot folosi agenți sub acoperire pentru a putea contracara criminalitatea transnațională. Dar tocmai acest tip de uh, modalitate de investigație intruzivă nu poate să funcționeze în anumite state membre. Uh, de pildă, ascultările, uh, ascultarea convorbirilor telefonice uh, este admisă în anumite țări, dar nu pot fi folosite înregistrările ca și evidență dovadă în instanță. De asemenea, există alte diferențe în ce privește uh, documentarea uh, unei infracțiuni. Folosirea uh, coninutului unor computere nu este acceptată în țările de jos, în schimb, poate fi o măsură de investigație uh, care să fie aprobată în Polonia. Asemenea, diferențe uh, create de legislația națională poate să ducă la situații în care uh, procurorul european să aibă uh, puteri diferite. Puteri mari în statul A și puteri limitate în, uh, în ancheta unei uh, fraude similare în alt stat membru. În cele din urmă, cred că lipsa uh, unor uh, competențe uh, egale în toate statele va avea efecte negative și cred că mai ales membrii Parlamentului European au responsabilități în acest domeniu pentru că uh, dumneavoastră ați participat la elaborarea unor regulamente și unor garanții juridice și eu cred că serviciul, oficiul procurorului european nu trebuie să se bazeze pe uh, reguli naționale pentru că ar fi în detrimentul uh, competențelor comunitare. În drepturile la un proces echitabil uh, nu pot fi garantate dacă se aplică legislații diferite, pentru că asta înseamnă că legislații naționale diferite ar fi aplicate diferit pentru indivizi care au comis același tip de infracțiune. Ar fi dificil pentru procurorul european să respecte drepturile uh, acuzatului și să înțeleagă uh, care sunt uh, posibilitățile sale de a se apăra, de a beneficia de un proces echitabil în uh, temeiul legislației penale din respectivul stat național. Și conform articolelor 5 și 6 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, dreptul la un proces echitabil trebuie să fie garantat. De aceea eu sunt partizana inițiativei Comisiei privind oficiul procurorului general în baza unor reguli procedurale armonizate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Ligeti și ultima prezentare din partea doamnei Michel Conix, președinta Eurojust, despre rolul Eurojust și crearea oficiului procurorului european. Aveți cuvântul, doamnă Conix. Thank you very much. <laughs> Thank you very much, madam. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, uh, to um, um, give you some insight in uh, how you... E o plăcere să vă explic în ce a constat activitatea eurojaz până acum și care ar putea fi rolul acestei organizații uh, împreună cu biroul procurorului european, oficiul procurorului european. Acum 12 ani am început, când a început programul Eurojust, eram cu toții optimiști. Am avut încredere faptul că statele membre vor putea combate crima organizată transfrontalieră împreună. De asemenea, eram sigur că ne vor uh, încredința nouă rolul de coordinare a activităților lor de combatere a crimei organizate transfrontaliere. Eram optimiști, deși unele autorități judiciare nu spuneau decât că e vorba de science fiction. Însă timpul a trecut, am văzut că putem avea o adevărată cooperare judiciară și că putem uh, combate mai bine crima organizată transnațională. Prin coordonare, prin coordonare, suntem o organizație unică în lume, deoarece nicăieri în lume nu mai există ceva asemănător cu Eurojust. Nu există Eurojust, uh, Arab Just sau Asia Just sau America Just, doar Eurojust. Noi vrem doar să înlesnim munca autorităților judiciare din statele membre pentru a combate mai bine crima organizată și terorismul. Din aceste cifre, dacă le parcurgeți, vedeți că din 2002 până în 2012 am câștigat încrederea statelor membre. Acestea au început să ne bată din ce în ce mai adesea la, la poartă și anul trecut ne-am ocupat de 15.000 de cazuri față de începutul când aveam cam 200 de cazuri. Deci vedeți cât de mare e diferența. Dacă e să mergem mai departe și să vedem cazurile de care ne ocupăm. În primii 10 ani ne-am ocupat în primul rând de traficul de droguri, fraudă și spălarea de bani și doar anul trecut traficul de droguri a fost practic a trecut practic pe locul 2. Avem frauda, deci traficul de droguri. Avem și câteva cazuri de corupție și de cazuri uh, care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Frauda e uh, importantă, fie că e vorba fraudă TVA, fraudă carusel de TVA, chiar și cea în domeniul alimentar, de exemplu, în cazul cărnii. Deci, asta e activitatea noastră de zi cu zi. Vorba de Uh, câștigul financiar care îi atrage pe delinvenți. Spuneam că traficul de droguri a fost de multe ori pe locul 1 și am avut cazuri de confiscare de cocaină, de alte droguri, cazuri de confiscare a activelor mobiliare achiziționate de traficanți. În martie, în Suedia, au avut loc niște condamnări după 2 ani de uh, coordonări sub egida Eurojust. Peste 15 reuniuni de coordonare au duc la rezultatele din Suedia. S-au făcut condamnări și au avut loc confiscări. Deci cooperarea și judiciară poate duce la rezultate tangibile. Tratatul de la Lisabona, ai drept, stipulează în articolul 86 că Există posibilitatea de a înființa un birou al Procurorului Public European uh, de la Eurojust pentru a combate acele delicte care afectează interesele financiare comunitare și acest birou al Procurorului Public European va fi responsabil de uh, anchetarea, urmărirea în justiție și aducerea în fața justiției a celor vinovați. Deci noi vrem să se ajungă la un rezultat, să e nevoie de unanimitate și fără unanimitate se va putea recurge la cooperare consolidată dacă minim 9 țări sunt de acord. acest birou al Procurorului European ca nou jucător. Ce știm noi deja? De ce e nevoie pentru ca acest birou să funcționeze? Trebuie să fie integrat în uh, scena actuală de cooperare polițienească și judiciară. În această după amiază am discutat Știm că trecem printr-o situație de austeritate financiară când uh, nu avem motive să cheltuim mulți bani, fiecare bănuț trebuie bine chipzuit și știm cu toții că trebuie folosite fondurile în mod eficace și eficient. Toate sistemele de cooperare și judiciar trebuie folosită cât mai bine. De asemenea, trebuie să există o legătură puternică cu autoritățile naționale competente, cele care anchetează cazurile la nivel național și, de asemenea, vorba de competența tribunalelor din statele membre. Nu putem avea Și, bineînțeles, cazurile de la biroul european al procurorilor vor trebui să ajungă în tribunalele naționale, de ele să se ocupe procurorii naționali. Bineînțeles, factorii existenți în domeniu trebuie să coopereze într-un mod complementar, trebuie să fim eficienți și trebuie să lucrăm cu Europolul, bineînțeles, și cu OLAF. Și trebuie să ne bazăm de asemenea pe experiența, pe know-how-ul acumulat. Și bineînțeles, trebuie să încercăm să avem sinergii interactive de fiecare dată când e posibil. În ultimii doi ani la Eurojust am contribuit la această dezbatere, ne-am uh, angajat în acest proces de reflexie și de foarte mult timp ne-am pus întrebări lectură cu modul în care Eurojust poate contribui la Biroul Procurorului European. Ce putem spune e că tot ce vom face, tot ce trebuie făcut, trebuie făcut împreună cu Eurojust. De ce spun asta? Deoarece biroul Procurorului European, dacă se va crea acest birou, acesta va fi creat pe baza cooperării consolidate în contextul uh, cunoscut, bine cunoscut acum. În acest context, Eurojustul va fi coordonatorul necesar între țările participante și cele neparticipante. Ce altceva mai știm cu siguranță, așa cum s-a subliniat mai devreme? numit, și anume faptul că toate delictele care țin de protecția intereselor financiare europene, PIF, în engleză, acronimul, acestea, dacă au o legătură cu competențele Eurojust, Eurojustul trebuie să intervină și să coordoneze eforturile biroului procurorului european Uh, cu cele ale autorităților naționale. Deci acestea sunt cele două lucruri pe care le știm clar. Deci probabil se va recurge la cooperarea consolidată și, bineînțeles, va trebui să se asigure coordonarea. Ce mai putem spune? Eurojustul poate oferi o valoare adăugată în ceea ce vrește cooperarea și coordonarea cu țările terțe. E drept că de multe ori cazurile de care ne-am ocupat ne-au uh, determinat să intervenim și în afara Uniunii Europene, deci e important să ne coordonăm cu țările terțe. De asemenea, trebuie să colaborăm cu autoritățile naționale competente din statele membre. E clar că anchetele și um, procesele în sine trebuie să aibă loc în statele membre. Acolo se face urmărirea în justiție. Deci avem clar nevoie de legături cu aceste autorități din statele eh, membre. Și la Eurojust, deocamdată, ne-am concentrat mult pe importanța înființării, stabilirii acestor legături între Eurojust și autoritățile naționale în cadrul așa numitului sistem de coordonare națională Eurojust. Și asta e valabil pentru fiecare stat membru, deoarece cu fiecare stat membru trebuie să asigurăm legătura între uh, statul membru și Eurojust. Un alt element important. Folosirea uneltelor tehnologice. Avem uh, sistemul de gestionare a cazurilor de la Eurojust, un, avem de asemenea și un sistem de schimb de informații cu Eurojustul. Avem uh, relații de lucru cu Europol, cu Olaful și cu rețeaua judiciară europeană. Și așa cum spunea profesorul Monar, cu Europolul deja suntem uh, asociați în multe privințe legate de analiza pe care trebuie să o facem. 80% avem cam 80% de puncte focale în comun și, de asemenea, trebuie să asigurăm conexiunea cu uh, Olaful. De fapt, am făcut asta deja anul trecut. Olaful s-a implicat activ în 5 cazuri și a fost prezent la 5 din reuniunile de coordonare rețeaua judiciară europeană și are de multe ori sediile la unele puncte care ne aparțin nouă. Deci există această apropiere fizică uneori chiar cu Europolul și cu uh, rețeaua judiciară europeană. Noi încercăm să vedem cum anume un caz de protecția intereselor financiare comunitare se derulează de exemplu, în cadrul biroului procurorului european. Știm că există trei etape. În primul rând, raportarea unor bănuieli de, de infracționalitate care ține de biroul procurorului, după care se ia decizia de a lansa o anchetă penală. L Ancheta penală este condusă de biroul procurorului european. Uh, după care se ia decizia de urmări justiție, urmează procesul și, în sfârșit, urmează etapa de executare a sentinței. Deci noi încercăm aici să facem legătura cu fiecare caz de protecție a intereselor financiare care trece pe la biroul procurorului european. Eurojustul poate juca un rol tangibil în fiecare din aceste etape. Fie că e vorba de un caz de care se ocupă integral biroul procurorului european, fie că o putem face prin cooperare sau dacă Eurojustul poate primi o împuternicire conform articolului 85, dacă îi se pot oferi puteri adiționale. În toate aceste etape, Eurojustul poate juca un rol. Ca să înțelegeți mai bine, ne vom concentra pe câteva cazuri. Sunt cazuri inspirate de realitate. De exemplu, să ne gândim că avem proprietarul unui holding uh, spaniol cu interese în mai multe domenii de afaceri. Țiței, gazuri, agricultură, uh, proprietăți imobiliare, întreprinderi alimentare. Acest proprietar, să zicem că a fost uh, anchetat în Spania, Belgia și Marea Britanie pentru fraudă fiscală, pentru spălarea de bani și pentru participarea la organizație penală. De exemplu, avocații de la o firmă au fost, sau un alt exemplu, avocați de la o firmă sunt acuzați de înființarea unei rețele de companii și de tranzacții financiare în Panama, Olanda și Elveția pentru a ascunde proprietatea activelor. Noi ne-am gândit că frauda fiscală, evaziunea fiscală, duc, are de a face cu un delic la adresa intereselor financiare comunitare. În Spania, în cazul nostru, și Belgia. Două, să presupunem două țări care uh, țin de biroul procurorului european. Ce se întâmplă atunci? Eurojustul, după reuniunea de coordonare, discută cu statele membre, cu autoritățile din statele membre și conform directivei trebuie să raporteze acest caz imediat biroului procurorului european. Însă să presupunem că în acest context e nevoie de stabilirea unei legături cu Marea Britanie. Să presupunem că Marea Britanie nu intră sub sfera de aplicare a biroului procurorului european. Atunci Eurojustul va asigura coordonarea între cele două țări care fac parte din țările care recunosc procurorul european și țara care nu face acest lucru pentru recuperarea activelor în Panama și în Elveția. Și iată că astfel ajungem imediat în afara Uniunii Europene, iar Eurojustul joacă rolul de coordonator cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Deci iată cum prin coordonarea Eurojust, prin discuțiile cu autoritățile judiciare, ne dăm seama că un anumit caz de fraudă care ține de evaziunea fiscală și care are legături cu frauda europeană, deci e un caz care, de care trebuie să se ocupe procurorul european. Articolul 13 din decizia Consiliului e un alt, o altă situație în care statele membre uh, au obligația de a colabora pentru anumite forme de delicte. De exemplu, putem descoperi că o altă companie, un alt holding, de exemplu portughez, face parte dintr-o schemă de evaziune fiscală ceea ce presupune existența unui caz de fraudă european. Și, în acest caz, din punctul nostru de vedere, trebuie să informăm biroul propriului european în legătură cu existența acestui caz. Asta e faza inițială de raportare. Vă pot da un alt exemplu. De exemplu, un caz de fraudă legat de venituri multe țări, pot fi implicate, de exemplu, 18 țări membre și 3 care nu sunt membre ale UE. Să ne gândim că aici pagubele estimate s-ar ridica la 7,5 milioane de euro. Frauda se face printr-un lanț de tranzacții care implică mai multe țări, Marea Britanie și Dubai, jucând un rolul important ca um, parte tampon, exportator sau trader care lipsește în sau, de exemplu, parte care spală banii. Deci și aici avem clar o activitate de spălare a banilor și de evaziune fiscală. Să presupunem că Olanda uh, e o țară implicată, o țară care recunoaște procurorul european. E important că în acest caz care ține de biroul procurorului european, trebuie să ne dăm seama că Olanda trebuie sprijinită în eforturile sale. Nu trebuie să riscăm să evităm conflictele de jurisdicție. Deși aici Eurojustul poate juca un rol. să presupunem că și Marea Britanie vrea să se implice în ancheta și în urmărirea în justiție. Articolul 6 și 7 ale Eurojust le permit autorităților britanice să accepte faptul că Olanda e o țară, ca, e țara care ar trebui să facă urmărirea în justiție mai degrabă decât Marea Britanie și să accepte acest lucru. Să presupunem că și Marea Britanie ar putea ancheta și urmări în justiție cazul respectiv. E bine, și atunci Eurojustul poate să se implice și să se ocupe de anchetă. Am putea juca un rol, deoarece vedem că în ultimele etape, de exemplu, în momentul în care se ajunge la proces, Italia, Danemarca și Marea Britanie, de exemplu, dacă au fost uh, implicate, să vedem, să ne gândim, de exemplu, că avem un suspect care a fost transferat din Danemarca în Italia printr-un mandat european de arest. E important ca sentința care va fi calculată să țină cont de perioada de detenție din uh, penitenciarul danez. Și aici Eurojustul poate oferi uh, coordonarea necesară. Dacă, să zicem, Danemarca nu e o țară care recunoaște biroul procurorului european. Deci ne putem baza pe 11 ani de experiență. Avem mandate de arest european pe care le-am folosit, am participat la multe reuniuni de coordonare, la centre de coordonare și cred că cel mai bun mesaj e că, indiferent de ce veți face, trebuie să faceți asta alături de Eurojust, trebuie să profitați de resursele disponibile într-un mod proporționat și trebuie să faceți tot posibilul pentru a folosi cât mai bine experiența, know-how-ul Eurojust în contextul acestor delicte la adresa intereselor financiare europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnul Cosin, domnul Newton Dan, acum are cuvântul. 3 prezentări interesante am avut. Domnule Câl, ce putem face cu toate acele cazuri care nu sunt preluate de autoritățile naționale? 50% ne-a spus că se pierd cu totul putem face ceva, poate, fa- poate recomanda ceva Parlamentul, Comisia, CRIM, raportul nostru, putem face ceva pentru a nu mai avea această risipă șocantă de timp și de resurse. Doamna Ligeti, dacă am înțeles eu, dacă vă pronunț bine numele, mă întreb Ce se întâmplă cu anchetele, cu echipele comune de anchetare? Doamna Reding, cred eu, nu știu, poate că nu era dumneia, au vorbit mulți astăzi, a spus că anul trecut au, au existat 33 de astfel de echipe de anchetă comune. Mi se pare o cifră foarte mică. De ce? E greu și e scump și e anevoios să înființăm o astfel de echipă de anchetă, deoarece există foarte multe delicte transfrontaliere. Deci ce se întâmplă cu aceste echipe de anchetă comună? E ceva anevoios și greoi sau e ceva ce merită încurajat? Doamne de la Rojust, ați spus foarte bine că nu există Asia just. Eu sunt în delegația cu India și vă spun, în India situația e groaznică. Guvernul federal aproape că nu are competențe, nu are deloc responsabilitatea de a combate uh, delinvența. Ei chiar au nevoie de un rojus, nu știu dacă s-au gândit la asta. Deci eu mă bucur să avem eurojustul și să fim înaintea altora. A doua întrebare acum ne-ați arătat acele drapeluri. N-am văzut drapelul elvețian. Colaborăm întrucâtva cu Elveția sau deloc? Și o altă întrebare. Ne-ați arătat care sunt cele șase etape, începând cu uh, ancheta până ajungerea la proces, dar cine se va uita cu lupa? Cine va face munca de teren pentru a aresta delinvenții. Nu dumneavoastră puteți face asta, nici Europe, nu Europolul. Deci ajungem din nou la acele echipe de anchetă comune care vor fi rugate să ducă să verifice, să zicem, nu știu ce automobil pentru a culege probe. Deci sunteți de acord sau nu? Vă mulțumim, domnule Dan. Acum președintele Comisiei Libe dorește să intervine domnul Lopez Aguilar. Thank you. We're coming close to the Mulțumesc. Ne apropiem de ultima sută de metri a acestei audieri și aș vrea... Deci aș vrea să pun o întrebare care poate să pară complexă, dar care poate ar permite un răspuns uh, sintetizat. Având în vedere prețioasa dumneavoastră experiență la Eurojust în atingerea obiectivelor uh, definite în articolul 86 și având în vedere faptul că Eurojust este temelia pe care se va uh, baza acest, această nouă instituție a procurorului european, vă întreb dacă diferențele dintre sistemele judiciare vor fi un obstacol uh, de nedepășit, vor fi un impediment în calea cooperării, în calea muncii eficiente, având în vedere instrumentele în domeniul cooperării judiciare și polițienești pe care le avem acum la dispoziție? și Parlamentul European, care este legislator la nivel european, ar putea cu adevărat să permită uh, uh, prin crearea unui drept european penal o mai, but, o mai bună stabilire a acestor fenomene? Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul raportor. Mulțumesc. Îmi Pare rău că nu am avut ocazia să ascult primele două prezentări, dar am ascultat-o pe doamna Konings, care este președinte a Eurojust și mi-a făcut foarte multă plăcere să o ascult. 10 ani de experiență la Eurojust, o mai bună coordonare cu statele membre este și dorința pe care dumneaei a exprimat-o am avut ocazia să o ascult pe doamna Reding, care nu ne-a uh, furnizat informații prea exhaustive, nu ne-a dat nici măcar detalii despre date. Ne-a spus însă că textul cu privire la uh, Biroul Procurorului European era în etapa de finalizare și a mai spus că trebuiau să fie reformate agențiile europene relevante. Eu cred că OLAF și Eurojust sunt cele două agenții care trebuie să coopereze cu această nouă instituție. Eurojust este o bază de date importantă care trebuie susținută și consolidată, dar în baza experienței dumneavoastră vă întreb care ar putea să fie uh, viitoarea relație cu biroul procurorului european? Ați dat deja câteva piste în prezentarea dumneavoastră, dar mi-ar place să, ne, să intrați mai mult în amănunte. Concret, cum va funcționa um, această nouă entitate împreună cu Eurojust, știind că Testul Comisiei urmează, bineînțeles, să fie amendat de către Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacolino. Acum dau cuvântul domnului Col? Cool. Mulțumesc! În ce privește numărul mare de cazuri care nu au niciun fel de follow-up pe plan național, nu pot să vă dau un răspuns simplu și direct. Pot să existe motive nenumărate pentru care nu se dă curs acestor cazuri înaintate de OLAF. Noi facem anchete administrative care își au propriile lor reguli. Apoi avem anchete penale în statele membre, care și acestea își urmează propriul făgaș. Și apoi Uneori există aceeași, același proces care se desfășoară uh, de două ori. Deci, pe de o parte faza administrativă și pe altă parte faza penală. De unde nenumărate întârzieri și, drept consecință, o parte dintre cazuri uh, ajung la data de prescripție. Iată un motiv pentru care multe din aceste cazuri nu au nicio consecință, dar așa cum a spus și Catalin Ligeti, avem situații foarte diferite în ce privește regulile de procedură, în ce privește admisibilitatea dovezilor, mai ales când e vorba despre dovezi care au fost strânse într-un context transnațional. Este și motivul pentru care, pentru un anumit număr de cazuri, nu se ajunge într-o uh, altă etapă a procedurii pentru că lipsesc dovezile uh, ce pot fi declarate admisibile în fața uh, unui tribunal. Ce putem noi să recomandăm? În mod evident, avem nevoie de o funcție la nivel european cu propriile sale reguli procedurale pentru um, punerea uh, sub urmărire și anchetare, ar fi un adevărat pas înainte așa cum am spus și în timpul prezentării mele. Și dacă îmi dați voie să mai adaug ceva despre viitorul rol pe care ar putea să-l joace Olaf în cooperarea cu EPO, e indispensabil să înțelegem faptul că că funcționarea OLAF-ului ar trebui să fie revizuită dacă se creează acest birou. Altfel nu are nicio logică. Pentru că atunci uh, uh, ar exista întotdeauna prima etapă de care s-ar ocupa OLAF-ul, cea de a, uh, a anchetei administrative și apoi partea pe, care ține de ancheta penală ar reveni uh, acestui uh, nou birou, dar ar fi foarte bine dacă s-ar trece imediat și în mod simultan la faza de anchetare penală, ceea ce ar uh, accelera foarte mult procedurile. Pe de altă parte, am putea să folosim resursele Olafului într-un mod diferit pe viitor. Nu trebuie numai să juxtapunem uh, agențiile și instrumentele, nu ar trebui să ne bazăm pe rez, uh, resursele deja existente, tocmai ca să putem să facem economii pe scară largă. Iată un prim răspuns la întrebările dumneavoastră. Mulțumim, doamna Legeti. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebarea cu privire la echipele comune de anchetare nu m-am uitat la statistici înainte de a veni la această audiere. Mi se pare că 33 este un, o cifră realistă. De ce se folosesc atât de puțin aceste echipe comune? Pentru că e complicat să le uh, creezi, deși avem un cadru legal. Apoi, pentru ca aceste echipe să funcționeze, este nevoie de un acord între statele care participă, uh, trebuie să se stabilească regulile de funcționare ale unei asemenea echipe. Și cadrul legal actual stipulează că atunci când o echipă se mișcă dintr-o țară în alta, dreptul aplicabil se modifică. Ca atare, situația se schimbă pentru că se poate ajunge și la o schimbare a șefului echipei comune. Pentru că uh, o persoană din statul membru A uh, nu poate să conducă echipa în statul membru B pentru că nu este familiarizat cu legislația de acolo. Iată de ce e greu să avem mai multe asemenea echipe comune. Da, există povești de succes și cred că doamna Conings poate să vă dea mai multe detalii pentru că Eurojust poate să participe la asemenea echipe comune de anchetare. Un element crucial care a fost menționat de domnul Kuhl e faptul că chiar și în cadrul unei echipe comune, obiectivul principal este să se strângă dovezi care pot să fie admisibile uh, în fața unei instanțe. Și e foarte greu să garantez uh, um, um, admisibilitatea unor dovezi dacă tocmai se schimbă jurisdicția. este o ilustrare clară a faptului că avem nevoie de o uniformizare a regulilor, ceea ce s-ar putea întâmpla datorită creării acestui birou al uh, procurorului european, ceea ce nu ar aduce atingere uh, legislațiilor naționale. Cred că astfel biroul procurorului european ar putea să fie mai ușor acceptat în statele membre. Pentru că nu ar trebui să se vadă, să fie privită această instituție ca un fel de supraputere, ca un fel de procuror care folosește reguli complet diferite față de cele ale um, um, procurorilor din statele membre. Până la urmă, cred că va fi foarte greu să fie definite aceste competențe. Va fi un risc atât pentru uh, uh, cei care apără interesele pub- uh, instituțiilor publice, cât și pentru victime. Mulțumesc, mai avem câteva minute pentru ca doamna Cuning să poată să răspundă la întrebări. Vă mulțumesc, doamnă președinte around six questions, but I will be uh, uh, quick in answering. Voi încerca să răspund cât mai rapid. Da, există un acord încheiat cu Elveția anul trecut, a intrat în vigoare. Drapelele pe care le vedeați se referă la magistrații care sunt detașați la Eurojust și care lucrează acolo permanent. Pe lângă acordul de cooperare judiciară avem și personal detașat din SUA, Norvegia și Croația. Elveția este un bun utilizator al Eurojustului. Avem multe contacte cu Elveția Revenind la întrebarea dumneavoastră. Uh, the investigation. În uh, legătură cu investigațiile care se află în curs și care urmează să fie aduse în fața instanței cazurile care trebuie să ajungă la tribunal. Nu avem uh, o mare experiență în acest domeniu, dar uh, ascultând diversele afirmații făcute uh, inclusiv de către membrii comisiei, cred că uh, ne dorim uh, să existe din partea uh, oficiului procurorului european procurori care să opereze în diversele state membre și care să informeze oficiul procurorului general în legătură cu mersul investigației. Iar Eurojust, din acest punct de vedere, este bine organizat, structurat și la nivelul statelor naționale prin sistemul de coordonare al Eurojust există un contact direct cu birourile naționale și ca atare și acces la Uh, dosarele uh, celor investigați. Deci există și legături sigure în ce privește fluxul informației. Deci uh, trebuie să studiem posibilitatea de a recurge la aceste sisteme. Sigur că oficiul procurorului general va trebui să poată să aibă acces la aceste baze de date în viitoarea activitate de anchetare, de investigare. Colaborarea cu statelor membre este esențială. În ce privește întrebarea domnului Lopez Aguilar, Eurojust uh, operează uh, cu sisteme uh, legislative diferite, reușește să învingă și dificultățile lingvistice, se lucrează în 23 de limbi. Deci, Comisia a luat deja inițiativa în ce privește un proiect de uh, rezoluție în acest domeniu. Este o inițiativă importantă și, uh, bineînțeles, că este nevoie de date statistice demne de încredere. Dar deocamdată uh, nu avem nici măcar o definiție clară în ce privește tipul de infracțiuni care urmează să uh, intre în competența procurorului general. Este nevoie de un set de reguli comune pentru că altfel oficiul procurorului european nu va putea să funcționeze. Iar în ce privește cooperarea consolidată, sigur că uh, uh, trebuie să valorificăm experiența de până acum în ce privește activitatea care se bazează pe convenții europene, pe de o parte, și pe uh, legislație națională, pe de altă parte. Este nevoie de o mai bună coordonare, dar nu este imposibil să se lucreze. În ce privește cooperarea între OLAF, Eurojust, Europol, Olaf este investigatorul, unitatea de investigație tehnică administrativă care are competențe în acest domeniu Europol este un organism de cooperare specializat mai ales pe activitatea analitică. Sigur că trebuie ca eforturile celor trei instituții să fie unite. Iar în ce privește modelele care pot fi imaginate, sigur, încă nu știm uh, pentru ce model se va opta până la urmă, dar uh, noi trebuie să ne gândim uh, la ceea ce articolele 85 și 86 prevăd. Uh, articolul 86 prevede crearea acestei unități specifice, procurorul european, dar trebuie să se bazeze și pe expertiza dobândită de Eurojust și uh, de către Olaf și Europol. Trebuie să vedem până unde s-a ajuns cu aceste proiecte. Președinte, am mulțumesc doamnei Conix, doresc să mulțumesc tuturor participanților, tuturor colegilor care au participat la această audiere. Veți dispune de toate informațiile și ne oprim aici.